Dear colleagues, welcome. Dragi colegi, bine ați venit. Haideți să adoptăm ordinea de zi. Și un anunț din partea președinților, un, un anunț din partea interpreților. Se împlinesc 30, 35 de zile de când organizăm acțiuni de protest împotriva condițiilor de lucru impuse de administrație nu vom acorda uh, nicio fel de depășire a programului pentru această reuniune. Vă mulțumim pentru atenție. Am ajuns la un acord uh, interinstituțional cu Consiliul pe marginea diferitelor categorii de acte legislativă și avem un uh, mandat la nivel tehnic pentru a pregăti următoarea reuniune tripartită din septembrie 2018. Am avut primul dialog tripartit în ceea ce privește EMIR, revizuirea EMIR în data de 4 iulie. A fost o întâlnire foarte pozitivă care ne-a permis să discutăm obligațiile de compensare pentru fondurile de pensie. Am registrat uh, progrese în ceea ce privește regimul de compensare pentru contrapărțile centrale financiare și entitățile um, ne, um, nefinanciare și vom discuta discutarea acestui subiect. Și acum îi spun uh, un călduros bun venit președintelui BC Mario Draghi pentru al doilea dialog uh, monetar de pe ace- din acest an desigur, este dialogul monetar care vine după decizia luată de bordul de guvernator al BCE în data de 14 iulie, iulie, iunie, după cum știți, rata de interes, rata de dobândă a BCE rămâne neschimbată, până în 2019 și, de asemenea, achizițiile nete în uh, contextul programului de achiziții de active APP, care fusese uh, prevăzute să aibă un volum lunar uh, până, până în septembrie de 30 miliarde de euro, vor continua până în decembrie apoi la un volum lunar de 15 miliarde de euro. Aș dori să salut decizia și a bordului de guvernator ai BCE de a păstra un grad important de acomodare monetară. După cum știți, pe măsură ce va fi eliminat în mod treptat programul APP, stim, uh, stimularea monetară va continua atât prin investiția uh, sumelor recuperate în alte asemenea active și prin uh, precizarea orientativă a ratei de dobândă țintită de Banca Centrală Europeană pe viitor. Mă bucură modul în care a fost pregătită și a fost anunțată această decizie, mai ales pentru piețe care au înțeles bine și au reacționat în, în mod pozitiv la această decizie importantă. Și cred că este foarte important să spunem, așa cum ați precizat și dumneavoastră în conferința de presă, că a fost stabilit un termen limită pentru programul APP și că dispunem de un instrument, de set mai larg de instrumente pentru politica monetară care aliniază mai bine Banca Centrală Europeană cu celelalte bănci centrale din lume, ceea ce contribuie la reziliența politicii noastre monetare. După cum știe prea bine domnul președinte Draghi, coordonatorii au ales și alte două subiecte, și anume provocările respectate de uh, monedele virtuale pentru monedele tradiționale și provocările reprezentate de modificarea cadrului dedicat garanțiilor uh, cerute de Banca Centrală de Europe, uh, Europeană și avem câteva documente pregătitoare publicate pe internet și acum aș dori să vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule Draghi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de uh, Economice și Monetare, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să mă întorc la Parlamentul European în fața Comisiei dumneavoastră. De ultima dată de când ne-am întâlnit, Consiliul de Guvernatori ai Băncii Centrale Europene, așa cum ne-a adus aminte, din nou, adică președintele Comisiei Econ, a luat de, important, uh, decizii importante privind recalibrarea politicii monetare după septembrie anul 2018. În intervenția de astăzi o să mă refer la aceste decizii și o să explic evaluarea mediului actual economic care a stat la baza lor acestor decizii. După ultimul summit uh, din zona euro, aș dori să profit de această ocazie pentru a discuta și viitorul Uniunii Economice și Monetare, referindu-mă la prioritățile pe termen scurt uh, din punctul de vedere al Băncii Centrale Europene. Economia din zona euro a crescut cu 0,4% în primul uh, trimestru anul 2018, ceea ce înseamnă 5 ani de expansiune economică continuă datele fundamentale economice subiacente rămân solide în ciuda unei uh, moderări a creșterii la începutul acestui an. Piața muncii s-a îmbunătățit uh, foarte mult în ultimii uh, ani. Ocuparea a crescut până la 1,4 milioane din, de la jumătatea anului 2013 și crește în aproape toate țările din zona euro. Rata șomajului în luna mai a fost 2,4%, la cel mai redus nivel înregistrat din decembrie 2008 și participarea forței de muncă se află acum la un nivel maxim. Privind înainte, ultimele prognoze macroeconomice a uh, euro, uh, eurosistemului prevăd o creștere anuală medie de 2,1% în 2018, 1,9% în 2019 și 1,7% în 2020. Există în continuare factori de incertitudine legați de factori globali, inclusiv amenințarea reprezentată de un grad mai mare de, protec- de protecționism, însă riscurile legate de zona euro rămân destul de echilibrate și, desigur, o să urmărim îndeaproape uh, evoluțiile viitoare. Permind, pornind de la estimările Eurostat uh, Flash, inflația principală a crescut la 2% din iunie, de la 1,9% în luna mai, ceea ce reflectă scumpirea energiei și a alimentelor. Dacă excludem aceste elemente mai volatile, inflația a scăzut de fapt de la 1,1% în mai la 1% în iunie. Pe măsură ce economia continuă să crească um, și cresc și salariile, foarte probabil inflația sub, subiacentă va, se va accelera. Recentele acorduri salariale din câteva state ne determină să credem că aceasta va fi uh, evoluția viitoare și o să discut uh, mai în detaliu problema Um, inflației în momentul în care o să explic deciziile de politică monetară luată, luate acum în iunie. Cu ocazia ultimei reuniuni monetară am examinat cu mare atenție progresele înregistrate până acum pentru a ajunge la o ajustare durabilă a inflației. În mod specific, am uh, analizat uh, evoluțiile legate de inflație pornind de la trei uh, criterii condiționale pentru achiziționarea netă de active, convergență, încredere și reziliență. În ceea ce privește convergența, proiecțiile din anul din iunie 2018 prevăd faptul că inflația principală va ajunge la 1,7% în fiecare din următorii trei ani. Acestea, aceasta este ultima dintr-o serie de prognoze care prevăd ca inflația să se apropie de ținta noastră de sub, dar aproape de 2% pe termen mediu. Crederea noastră în această evoluție a inflației este tot mai mare. În primul rând, gama nesiguranțelor legate de aceste prognoze privind viitorul inflației a scăzut. În al doilea rând, inflația subiacentă a crescut de la nivelurile foarte joase care erau predominante, predominante în anul 2016 și preconizăm că va crește și mai mult pe măsură ce economia va crește, pe măsură ce uh, se întărește utilizarea capacităților și pe măsură ce situația se îmbunătă- îmbunătățește și pe piața muncii. În fine, în ceea ce privește al treilea criteriu, această evoluție proiectată a inflației pare să fie um, auto um, susținută. Și plecând de la această evaluare, Consiliul de Guvernatori al Băncii Centrale Europene a ajuns la concluzia că s-a înregistrat până acum un progres uh, major înspre o ajustare durabilă și ar trebui să continue și în perioada viitoare, chiar dacă persistă câteva incertitudini. Preconizăm că după luna septembrie vom uh, reduce achizițiile lunare nete de active de la 30 de miliarde la 15 miliarde și la sfârșitul lunii decembrie vom pune capăt uh, acestor achiziționări, acestui program de achiziții. Acest lucru depinde, de sigur ca datele de până atunci să ne uh, confirme prognoza pe termen mediu. Sfârșitul preconizat al achizițiilor nete de active în decembrie 2018 nu înseamnă că politica noastră monetară nu va mai fi una în expansiune. Politica monetară va trebui să însoțească în continuare uh, creșterea economică o perioadă de timp. Drept urmare, ne-am reafirmat politica de reinvestire și am uh, consolidat uh, orientările generale de viitor uh, date în legătură cu ratele de dobândă uh, de referință. În mod uh, specific, intenționăm să reinvestim sumele um, obținute în momentul în care ajung la termen titlurile de valoare achiziționate în contextul, în programul de achiziție APP, atât, cât va fi, atât timp cât va fi necesar pentru a păstra uh, Uh, condiții de lichiditate și un grad amplu de acomodare monetară. Preconizam, preconizăm ca ratele de domândă cheie ale Băncii Centrale Europene să rămână la nivelele actuale, cel puțin pe parcursul verii 2019 și oricum, atât timp cât va fi necesar să ne asigurăm că evoluția inflației este aliniată aștept, așteptărilor noastre actuale de a ajunge la o cale durabilă de ajustare. Și acum o să trec la guvernanța Uniunii Economice și Monetare. În aceste momente marcate de o incertitudine globală tot mai mare, este cu atât mai important ca Europa să rămână unită. Eforturile pe care le-am făcut în ultimii ani de a întări guvernanța Uniunii Economice și Monetare au transformat deja Uniunea Economică și Monetară mai rezistentă în fața șocurilor cu toate acestea, Uniunea noastră monetară nu este definitivată și rămâne în continuare vulnerabilă pentru a sprijini mai mult încrederea și pentru a uh, sprijini uh, creșterea economică, avem nevoie de o convergență mai mare și de o mai bună integrare între uh, statele membre din zona euro. Au trecut aproape șase ani de când liderii europeni au decis să lanseze proiectul Uniunii Bancare. Acesta a fost un pas important înainte și a contribuit în mod uh, important la reducerea riscurilor și astfel a contribuit la un sector bancar european mai stabil. Însă, Uniunea Bancară nu a fost uh, definitivată. Adoptarea rapidă a raportului privind uh, pachetul ban- bancar salutăm adoptarea Comisiei a raportului privind uh, pachetul bancar și cererea de a începe, de a începe dialogul tripartit. Acordul în ceea ce privește mecanismul european de stabilitate ca fond de rezervă pentru uh, fondul unic de rezoluție este de asemenea foarte important pentru că oferă un nou nivel de uh, siguranță pentru bănci care trec prin procesul de rezoluție fără a fi uh, afectată stabilitatea financiară. Toate aceste elemente vor uh, contribui la îmbunătățirea încrederii în sectorul bancar în întregimea sa, acesta devenind mai uh, stabil. Fondul, mecanismul de rezervă, fondul de rezervă respectiv ar trebui să devină operațional cât mai repede posibil și să dispună de uh, proceduri decizionale foarte rapide și eficiente. În perioada care urmează, um, discutând EDIS, nu ar trebui să ne, lăs- să ne împiedicăm de această distinție între reducerea riscurilor și partajarea riscurilor din două motive principale. În primul rând, deja a avut loc o importantă reducere a riscurilor. Um, ponderea capitalului de rangul 1 uh, a unor uh, bănci importante este cu 67% mai mare decât era cazul în urmă cu 10 ani o ulterioară reducere a riscurilor se, este în desfășoară prin reducerea credit, uh, creditelor neperformante și a activelor toxice din portofoliilor unor bănci uh, de mari dimensiuni. În al doilea rând, uh, partajarea riscurilor este foarte utilă pentru reducerea riscurilor. Dacă ne uităm la mecanismul de garantare a depozitelor bancare din Statele Unite ale Americii, a reușit să uh, rezolve 500 de bănci fără a cauza o uh, instabilitate financiară, tocmai pentru că era garantat și uh, de către guvernul american numărul corespondent, respectiv pentru zona euro, era de 10 ori mai mic. Un alt motiv pentru care uh, sectorul uh, bancar din zona euro se confruntă în continuare cu provocări structurale. Cu alte cuvinte, dacă partajarea riscurilor aduce la o uh, gestionare ordonată a conse- consecințelor legate de stabilitatea financiară rezultate din reducerea riscurilor, reducerea riscurilor ar uh, progresa într-un uh, ritm mult mai accelerat și în plus um, EDIS ar uh, evita riscul adus de aceste profeții care se îndeplinesc de la sine în cazul în care se ajunge la situația ca toți depozitarii să dorească să-și retragă bani eh, din bănci. Și acest lucru ar contribui la stabilitatea economică. Cu un cadru politic adecvat, partajarea și reducerea riscurilor se uh, consolidează în mod reciproc o uniune economică și monetară mai rezistentă ar uh, beneficia și de pe urma unui cadru de gestionare a crizelor mai puternic. Și ultimul angajament de întărire a mecanismului de stabilitate european, uh, angajament făcut la ultimul Eurosummit, este salutar. Ar trebui să fie, să fie sporită eficacitatea și agilitatea din punctul de vedere a guvernanței și a instrumentelor folosite, respectându-se în același timp mandatul Comisiei și a Băcii Centrale Euro- Europene pentru a absorbi șocurile și a reduce uh, crizele uh, complete, zona euro ar putea să aibă de beneficia și de pe urma unei funcții de, stabi- de stabilizare, pentru că astfel s-ar uh, păstra convergența politicile naționale ar fi uh, stabilizate și politica monetară ar putea să funcționeze mai eficace. În același timp, un asemenea instrument nu ar trebui să înlocuiască, să submineze stimulentele pentru statele membre de a avea politici economice și fiscale uh, solide. Drept urmare, salutăm uh, impulsul dat din nou acestei discuții. O agenda ambițioasă pentru Uniunea Piețelor de Capital uh, nu poate decât să susțină mai mult, să faciliteze mai mult prioritățile pe care le-am subliniat. În primul rând, Uniunea uh, Piețelor de Capital ar crește partajarea uh, riscurilor în sectorul privat și astfel ar ajuta la absorbirea unor locuri, uh, unor șocuri locale și ar reduce necesitatea folosirii unor instrumente publice de stabilizare. În al doilea rând, un cadru consistent este esențial pentru o mai bună integrare financiară. De exemplu, armonizarea și îmbunătățirea cadrelor privind um, insolvabilitatea ar trebui să ușureze băncilor um, tratamentul activelor care nu performează prea bine o adevărată uniune a piețelor de capital ar uh, sprijini de asemenea o integrare mai profundă a acestor piețe de capital și ar îmbunătăți accesul la finanțare pentru toată lumea. Aș dori să insist asupra faptului că niciuna din aceste măsuri nu este posibilă în absența încrederii între statele membre și pentru acest lucru guvernele naționale trebuie să joace fiecare propriul rol în îmbunătățirea rezistenței propriilor economii și în modernizarea structurilor uh, economice. În concluzie, măsurile noastre de politică monetară au fost foarte eficace. Estimăm că măsurile pe care le-am luat de la mijlocul anului 2014 eh, vor avea un impact eh, total de 1,9 1,9% eh, în ceea ce privește creșterea PIB și inflația dintre 2016 și 2020. Măsurile noastre au un rol decisiv în a readuce inflația pe calea pe care ne-o dorim, de a se apropia, dar a, de a rămâne sub uh, ținta noastră de 2% pe termen mediu. Cu toate acestea, trebuie să rămânem răbdători, uh, uh, persistenți și prudenți cu politicile noastre pentru a ne asigura că inflația rămâne pe această cale durabilă de ajustare. După cum am spus deja, riscurile negative privind posibila creștere economică se leagă mai ales de amenințările reprezentate de un protecționism uh, mai pregnant. O uniune economică puternică și unită poate să ne ajute să culegem beneficiile deschiderii din punct de vedere economic și să-și protejeze în același timp uh, cetățenii în fața globalizării necontrolate. Dacă Uniunea Europeană va da un exemplu, Uniunea Europeană va putea sprijini abordarea multilaterală și uh, schimburile comerciale globale care au fost uh, pietrele de temelie pentru creșterea economică din ultimele șapte decenii. Pentru a avea succes însă, Uniunea Europeană are nevoie de instituții puternice și de o guvernanță economică sănătoasă la ea acasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule președinte Draghi. Salutăm și adoptarea în comisia noastră a pachetului bancar. Sperăm că și Consiliul își va da seama pe deplin de faptul că procedura legislativă presupune egalitate între cei doi, cele două instituții legiuitoare. O să le aducem aminte acest lucru când începem trialogul sub conducerea raportorului nostru, Hockmar, care este și primul intervenient. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Draghi, pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt pe deplin de acord cu ce ați spus, despre domnul Hopmark, nevoie de o uniune solidă, uniune bancară solidă, uniunea capital, piețelor de capital, însă am o întrebare concretă și una mai generală. Prima se referă la evoluția împrumuturilor neperformante în contextul stabilității de care v-ați dumneavoastră Uh, e, e vorba de împrumuturile performante Deci, care este opinia dumneavoastră privind inflația? Dacă ne uităm la politica monetară din perioada recentă, totul a început uh, cu criza din 2008-2009 și măsurile au luat amploare în primii ani ai redresării economice, au continuat, apoi economia s-a redresat și acum, după cum spuneți, am ajuns la, la cote extrem de înalte, însă politica monetară practic a rămas pe aceleași coordonate. Mă întreb dacă acest criteriu al inflației mai este relevant nu considerați că riscurile devin uh, tot mai mari dacă continuăm pentru o perioadă atât de îndelungată cu aceeași politică monetară, fie că sunt vremuri bune, fie că sunt vremuri rele și ce o să facem atunci când lucrurile nu o să mai meargă bine? Există motive de a ne îngrijorare ați vorbit de protecționism, ați văzut că există incertitudini pe plan politic la nivelul Uniunii Europene și alte riscuri. Cum vedeți consecințele acestei politici monetare expansioniste unice care a fost aplicată consecvent până acum și ce credeți că ar trebui să se facă atunci în momentul în care evoluțiile nu mai sunt pozitive, cum sunt în prezent? când temerile se adeveresc. Mulțumesc foarte mult. Da, prima întrebare, răspunsul e da. Vedem lucrurile îmbunătățindu-se atunci când e vorba de împrumuturile neperformante, însă, sigur, nu suntem la capătul drumului. Însă, să nu uităm, criza a fost cauza principală. Pe măsură ce economia se îmbunătățește, produsele neperformante scad ca volum și vor dispărea în multe țări, nu peste tot, dar în multe țări unde situația a fost exacerbată de criză, împrumuturile neperformante vor scădea în mod eh, substanțial. din multe motive. Clienții au început să-și ramburseze datoriile, a crescut valoarea bunurilor achiziționate. Și apoi și componenta de supervizare a fost semnificativă, s-a întărit S-au întărit mecanismele de monitorizare când e vorba de expunerea la împrumuturi neperformante. Și de asemenea, procesul de armonizare a permis o îmbunătățire a practicilor standard. Au crescut cerințele. Prin urmare, generarea de credite neperformante nu va mai fi, nu se va mai întâmpla așa de ușor ca în trecut. Însă, a treia chestiune ține de cadrul legislativ, care permite băncilor să scape de împrumuturile neperformante. Și aici intră în joc foarte multe reguli, regulamente care trebuie modificate. Multe depind de situația fiecarei țări. Însă, ca să vedeți cât de importantă e chestiunea, la multe criterii în situația s-a îmbunătățit foarte mult în raport cu perioada trecută și dar împrumuturile performante au rămas la o cotă înaltă, pentru că legislația permite și te încurajează să păstrezi aceste împrumuturi neperformante în loc să le lichidezi. Deci avem nevoie de toate trei componentele, însă pe, pe ansamblu semnele au fost extrem de încurajatoare în ultimii ani. Apoi, riscurile politicii monetare. Ca o scurtă prefață am să vă spun că politica noastră monetară nu e una unică, unitară. E aceeași pe care am văzut-o și în Statele Unite. Și în Statele Unite au păstrat-o pentru o perioadă mai lungă decât noi, Banca Angliei, la fel Japonia chiar. Uh, pe o perioadă mai lungă decât am făcut-o noi. Însă, noi uh, analizăm permanent riscurile potențiale care decurg dintr-o perioadă prelungită de uh, dobânzi scăzute și lichidități considerabile pe piață. Deci, categoric ne uităm la acești parametri. Până acum nu am identificat un risc sistemic pe acest plan. Și, încă o dată, în domeniile unde identificăm riscuri, reacția și uh, uh, măsurile nu vor viza modificarea politicii monetare, ci adoptarea instrumentelor macroprudențiale adecvate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Pervonș Perez. Mulțumesc. Uh, domnule președinte, aș avea o întrebare referitoare la Vorbitoarea se întrerupe? Îmi cer scuze, nu, să știți că nu știu limba italiană, spune vorbitoarea. Domnule președinte, Emin, aș avea o întrebare privind uh, guvernanța băncii centrale și a băncilor centrale naționale. În aprilie ați sesizat Curtea de Justiție cu referire la cazul guvernatorului Băncii Naționale din Letonia, care a fost suspendat din funcție de către guvern pe motive de corupție. În primul rând, ce știți despre acțiunile acestui guvernator, de posibile derapaje în comportamentul acestuia? Uh, cum rămâne cu riscurile posibile, clienții uh, destul de puțin onorabili care au fost identificați, uh, chestiunile care țin de spălarea de bani, și ce știu despre comportamentul guvernatorului. Apoi, sigur, dumneavoastră ați contestat procedura din Letonia, însă întrebarea rămâne. Cum vă imaginați că atunci când există suspiciuni referitoare la un guvernator de bancă națională într-un stat membru, cum am putea interveni pentru a-l suspenda din funcție, respectând în același timp statutul băncii centrale și independența băncilor centrale naționale. În primul rând, BCE-ul nu cunoaște detaliile investigației în comportamentul domnului guvernator, întrebați dumneavoastră. Dar, în primul rând, noi trebuie să protejăm independența personală a membrilor Consiliului de Guvernanță. În conformitate cu această cerință, noi am aplicat articolul 14, aliniatul 1 din statut, care spune că guvernatorii băncilor centrale naționale beneficiază de anumită protecție. Măsuri de protecție pot fi îndepărtați din funcție dacă uh, nu mai îndeplinesc condițiile cerute pentru efectuarea sarcinilor specifice sau dacă se fac vinovați de comportament inadecvat grav. În acest context se poate trimite o solicitare la Curtea de Justiție pentru îndepărtarea din funcție a guvernatorului. De aceea Consiliul de Guvernanță a decis în martie să avizeze măsurile luate împotriva uh, domnului guvernator și să se sizeze la Curtea de Justiție cerând, uh, cu explicația că acestea ar justifica îndepărtarea din funcție. Practic, această decizie de a trimite curtea la, uh, de, cazul la Curtea Europeană de Justiție nu este un amestec în ancheta penală din Letonia. Și acest lucru a fost clar evidențiat în cele două scrisori pe care le-am trimis uh, primului ministru și ministrului de finanțe din țara respectivă. Asta e situația actuală, în primul și apoi, sigur, investigația internă e în desfășurare. De când am trimis noi cazul la ECJ, s-a dat o condamnare, dacă nu mă înșel. Nu, s-a făcut o punere sub acuzare și urmează acum procesul. Însă, cazul ne arată că trebuie să ia măsuri împotriva spălării de bani în general. Am spus acest lucru și la o adiere anterioară. E nevoie de mai multă cooperare între autoritățile de supervizare la nivel național și în mecanismul european de stabilitate și între autoritățile împotriva spălării de bani, care deocamdată sunt naționale, dar mai ales între aceste autorități naționale. Asta e important. Acțiuni pe acest plan uh, sunt necesare dacă dorim să împiedicăm apariția unor cazuri similare în viitor. Mai am o jumătate de minut, spune doamna Beres, uh, aș reveni spuneți că nu aveți informații referitoare la riscul de corupție în comportamentul acestui guvernator înainte ca Statele Unite să declanșeze cazul și apoi când aveți suspiciuni de corupție vis-a-vis de un guvernator de bancă centrală, ce credeți că ar trebui să facă Banca Centrală când există aceste suspiciuni? În general, Banca Centrală Europeană dă extrem de, acordă multă importanță comportamentului membrilor Consiliului de, Guvernământ, de Guvernanță, Sigur, aceste persoane trebuie să fie ireproșabile, ținând cont de funcția publică pe care o ocupă. Ne îngrijorează foarte mult uh, ce se întâmplă și de aceea am decis să trimitem cazul la Curtea Europeană de Justiție pentru a vedea ce măsuri cu caracter interimar ar putea fi luate pentru a uh, răspunde la această situație. Noi ne-am bazat pe lucrurile pe care le-am știut și atât. Deci nu știați nimic înainte că el să fie. Cer scuze, intervine președinte de ședință, nu mai aveți timp. Ben Pluke, voi vorbi în germană, domnule Draghi. Herr Draghi, Sie haben in Ihrer Pressekonferenz am Domnule Draghi, în conferința de presă din 14 iunie eh, de la Riga, ați vorbit despre eliminarea treptată a programului de achiziții de active, așa cum ați făcut-o și acum și ați, eh, ați spus că acest program APP este un instrument norm, ar trebui să rămână un instrument normal al uh, BCE, un instrument de politică monetară. Asta înseamnă că vă rezervați uh, posibilitatea ca în orice moment să, um, pre, să reluați uh, achizițiile nete de titluri? A doua întrebare este care ar fi criteriile pentru reluarea acestor achiziții? Rata de inflație, uh, a fost deja menționată de domnul Höckmark. Însă, indexul uh, prețurilor armonizate de consum uh, este calculat fără a se ține cont de uh, dacă acești consumatori sunt proprietarii locuinței lor sau nu. Iar eliminarea acestor costuri spun unele voci, ar scădea, ar, ar, sub, uh, ar face ca inflația să fie subestimată, să fie uh, estimată ca fiind mm, mai mică decât este. Cât de periculos, uh, care este amenințarea să facem o evaluare greșită a inflației și să facem politici în cadrul APP care de fapt nici măcar nu sunt necesare tocmai de aceea. Apoi, uh, rata reală de dobândă în zona euro este, a ajuns la un nivel foarte scăzut uh, datorită intervenției BCE. Este aproape negativă. Însă această rată de dobândă este un instrument foarte important pentru investiții. În mod normal, când este pozitivă, nu se fac investi- investiții neproductive. Faptul că rata reală a dobânzii este aproape negativă nu poate avea consecințe în sensul că se fac uh, investiții care nu sunt productive în Uniunea Europeană? Thank you. <clears throat> Thank you. First of all, let me refer... Mulțumesc. Încă o dată, noi credem că politica noastră monetară a fost extrem de eficientă inclusiv uh, APP-ul, programul de achiziționare activelor. Și apoi, la a doua întrebare, da, acest program este un instrument al politicii monetare, parte din instrumentarul nostru și în momentul în care apar un context care solicită recursul la acest instrument, o facem. În prezent însă uh, nu se întrunesc uh, condițiile necesare nu se impune o prelungire a acestui program APP uh, dincolo de perioada anunțată la conferința de presă. Apoi, sigur, noi nu punem sub semnul întrebării indicele, indicii privind prețurile pentru consumatori. E nevoie de un indice armonizat care să include și investițiile. Am discutat încă de la început de când s-a fondat BCE-ul, am avut discuții pe această temă. Problema e oportunitatea, calendarul, sunt probleme în a crea un indicator care să includă și acest element. S-au făcut simulări, nu ar arăta o diferență semnificativă sau cel puțin o diferență care să nu mai justifice recursul la instrumentele de politică monetară pe care le-am folosit până acum și apoi riscul ca dobânzile scăzute să creeze firme zombie, neproductive, există, l-am analizat de ani de zile, pentru că posibilitatea categorică există, însă, în termeni concreți, nu s-a prea întâmplat așa ceva. Cum am fi avut o, o creștere economică ca cea pe care am avut în ultimii doi ani, dacă această creștere ar fi fost generată de un număr masiv de firme zombie neproductive. Apoi, vedem un efect de pârghie crescut? Nu. Nu, efectul de pârghie scade la nivelul corporațiilor pentru că ei profită de dobânzile scăzute pentru a rambursa datoriile. O firmă zombie nu face așa ceva. Apoi, asistăm la refinanțările datoriilor de către bănci pentru că nu le pot plăti, nu vedem așa ceva. Volumul împrumuturilor neperformante scade. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Nirz Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte, și bine ați venit la Parlamentul nostru. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Presupun că îl cunoașteți foarte bine pe Hans Werner Zin. știți ce a scris domnia sa într-una din cărți. Spunea că următoarea criză va fi criza Draghi, era și Tilu de altfel. El a criticat uh, foarte mult uh, politicile noastre și dacă vă uitați acum uh, la vă uitați la acest sistem target în, în Italia, suma e de 500 de miliarde. În ce măsură acest sistem target uh, și situația de acolo ne arată existența unor probleme la nivelul sistemului? O să fiu raportor pentru uh, anul viitor, raportul anual al BCE-ului și în Finlanda avem un proverb cu, cu lupul pasnic la oi. În acest context, ar trebui ca în raportul meu să cer o diviziune a muncii la nivelul acestor funcții sau nu? Ca să vă răspund la a doua întrebare, în raportul noastră faceți ce credeți de cuvință, nu se cade ca eu să vă spun ce să faceți. Însă, sunt instituții foarte multe în care se face și supervizare și politică monetară, dacă începem cu Rezerva Federală a Statelor Unite și continuăm de acolo. Și la Banca Angliei, tot așa stau lucrurile și așa mai departe. Deci nu e o situație fără precedent. Apoi, nu am identificat conflicte de interese. Și e greu și în abstract o să, să ne închipuim că ar putea să apară. Dacă ai o politică monetară care își respectă mandatul de a asigura stabilitatea prețurilor și dacă ai activitate de supervizare care își face treaba în sensul asigurării stabilității financiare și a elementelor conexe, uh, Eh, în completă independență una de alta, nu e niciun conflict de interese. Nimeni nu încearcă să influențeze cealaltă parte. Nu creștem eh, rata dobânzilor pentru că avem impresia că asta ar elimina riscurile de stabilitate financiară, pentru că nu am identificat astfel de riscuri care ar trebui să fie rezolvate prin creșterea nivelului dobânzilor. Am identificat doar eh, riscuri la nivel local. Apoi, în ceea ce privește prima întrebare, obligațiile privind uh, aferente Target 2, acestea au crescut de la demararea APP și asta din cauza că multe bănci centrale din state periferice au achiziționat obligații de la instituții care nu își au sediul pe teritoriul statelor respective. 50% din instituții nu sunt din zona euro și 80% din cei care vând astfel de active își au sediul în afara statelor în care uh, active respective sunt achiziționate. Ce contează, prin urmare, pentru Target 2 este locația acestor fluxuri, unde se face calcularea acestora și uh, Asta se face în nivelul uh, statelor principale, la nivelul statelor principale. Deci nu e, e, e categoric clar că volumul în Target 2 a crescut odată cu APP și o să scadă după încetarea APP. Însă este și un alt răspuns uh, vis-a-vis -vis de ce, ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu Italia. Cifra pentru Italia e mare, considerabilă chiar, însă se integrează în dinamica istorică. Deci nu, lucrurile nu sunt fără precedent. Însă, sigur, vom analiza situația. Vă mulțumesc. Ernest Urtason. Um, mulțumesc, domnule președinte. O scrisoare recentă publicată și semnată de 50 de ONG-uri internaționale, solicită BCE să dea un exemplu când vine vorba de creșterea tra- uh, transparenței în ceea ce privește riscurile și implicațiile schimbărilor climatice. Scrisoarea subliniază importanța transparenței și divulgărilor în ceea ce privește schimbările climatice și salută rolul um, Consiliului uh, de Stabilitate Financiară și uh, salută crearea task force-ului privind um, publicarea de informații financiare. 40 de miliarde de active au fost achiziționate de BCE și ne întrebăm care este poziția dumneavoastră față de posibilitatea ca BCE să aplice în mod voluntar uh, recomandările uh, task force-ului privind uh, publicarea informațiilor financiare în domeniul climatic. Mai am și o a doua întrebare Într-un discurs uh, recent de la Florența, domnule Draghi, ați solicitat uh, o sprijină, un sprijin contraciclic al uh, cererii agregate. Aș vrea să ne dați mai multe informații referitor la asta. Care ar fi caracteristicile unui astfel de instrument și care ar trebui să fie mărimea acestui instrument pentru ca el să fie relevant din punct de vedere macroeconomic? By the second question first. Am să încep cu a doua întrebare. prezența unei capacități fiscale cu o funcție de stabilizare este considerată ca fiind esențială pentru a duce la bun sfârșit Uniunea uh, monetară și pentru a o face mai rezistentă, mai puțin vulnerabilă. Însă, în același discurs pe care l-ați menționat, am spus că cu cât există mai multă partajare a riscului la nivel privat, cu atât atât mai puțin e nevoie de fonduri uh, publice pentru a finanța funcția de stabilizare. Ca să vă dau un exemplu, în Statele Unite, un sistem monetar în general funcțional, 75% din riscuri sunt partajate de piețele financiare private. 25% sunt partajate prin, prin funcționarea bugetului federal, în statele în care există uh, recesiune, um, se, există un efect de stabilizare prin taxe și asigurări. În uh, Uniunea Europeană în Europa, uh, același, aceeași proporție este 40% risc partajat prin piețele private și restul este partajat prin funcționarea bugetelor statelor membre. Deci cu cât este mai desăvârșită Uniunea Piețelor de Capital și Uniunea Bancară, cu atât mai mică va fi uh, nevoia sau um, capacitatea bugetară necesară pentru a stabiliza uh, lucrurile. Este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm în discuțiile noastre și face parte din elementele generale pe care le-am menționat. Uh, reducerea și partajarea riscurilor merg mână în mână. Una o completează pe cealaltă. Nu este cum s-a discutat despre asta mult timp și anume uh, că se uh, contrazic. La prima noastră întrebare, BCV cu, BCE cu siguranță sprijină politicile generale, economice, obiectivele Uniunii și sprijină concluziile acordului de la Paris. Și, bineînțeles, sprijinim direct și indirect munca din diferite foruri internaționale. Am, uh, ne-am alăturat uh, rețelei pentru înverzirea sistemelor financiare uh, și ne-am angajat să avem practici macroprudențiale care să abordeze riscurile climatice și de mediu criteriile de eligibilitate ale programului nostru de achiziții a fost în mod intenționat uh, defi- au fost în mod intenționat definite pentru a nu discrimina împotriva obligațiunilor uh, verzi. Criteriile de uh, eligibilitate însă sunt bazate în principiu pe considerente de ordin uh, monetar, financiar și uh, uh, intervine și faptul că noi avem un mandat, ce anume stabilitatea financiară. Însă, portofoliul nostru, bineînțeles că include obligațiuni verzi. Am cumpărat foarte multe și cumpărăm și foarte multe obligațiuni ale BEI, unul dintre cei mai mari emitenți de obligațiuni verzi. Deci facem tot ce putem în limitele Um, impuse de politica noastră monetară. Mulțumesc, Marisa Matias. Obrigada, președinte. Obrigada, senhor Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi. Aș avea câteva întrebări de ordin general către dumneavoastră. Domnul Höckmark a menționat unele subiecte, și anume, în 2011, când uh, economia europeană a început uh, să își revină în mod timid, ați încercat uh, o creștere a ratei dobânzii, de fapt nu dumneavoastră, predecesorul dumneavoastră. Timp de mai mulți ani, BCE a urmărit o politică ce a împiedicat creșterea salariilor. Iar domnul Draghi, de curând, a solicitat sindicatelor să uh, fie mai uh, să ceară mai mult pentru a vedea dacă se poate uh, relansa inflația, însă nu a funcționat. Politica expansionistă a BCE a dus la faptul că inflația s-a blocat sub obiectivul BCE. Patru întrebări directe și pe scurt către dumneavoastră. Întâi, credeți că are sens să uh, începem să dăm înapoi față la unele politici care au efecte pozitive în Uniunea Europeană? În al doilea rând, credeți că este pozitiv uh, să um, solicitați dereglementarea pieței muncii? În al treilea rând, vă îngrijorează uh, politicile fiscale care ar merge în direcția greșită prin reducerea politicii de coeziune și prin discuțiile privind bugetul european? Și în al treilea rând, veți crește rata de dobândă în același timp uh, în care eliminați uh, relaxarea cantitativă? Nu credeți că asta încalcă mandatul BCE? Thank you. I'll start from the last point. Mulțumesc. Am să încep de la ultimul punct. Nu cred că am solicitat vreodată sindicatelor să ceară salarii mai mari. Uh, bineînțeles, asta este responsabilitatea partenerilor sociali, nu, e, nu ține de uh, Banca Centrală mm, să le spună partenerilor sociali ce au de făcut. După cum am spus uh, la început, noi avem încredere că inflația uh, devine convergentă, că, ajunge, că va ajunge la un nivel uh, dorit. Și suntem convinși că este pe calea cea bună, nu este nevoie de programul de achiziții de active pentru ca inflația să continue să fie pe calea cea bună. Noi considerăm că politicile noastre au fost foarte eficace din acest punct de vedere. În același timp, orientările pentru viitor date de, în ultima decizie a Consiliului de Guvernatori a spus clar că uh, rata dobânzii va rămâne la același nivel după uh, finalizarea programului de achiziții uh, de active, uh, înspre finalul verii 2019 și chiar și după, dacă este necesar. Și, bineînțeles, vom ajusta instrumentele în funcție de datele colectate. Deci nu există nicio intenție de a crește rata dobânzii. În ceea ce privește politica bugetară, este clar că țările care au un o datorie mare, trebuie să aibă o politică bugetară sustenabilă. Acum că s-a reluat creșterea, statele cu o datorie ridicată trebuie să reconstruiască rezerve bugetare pentru momentele când creșterea nu va mai fi așa de bună. Țările cu o rezervă bugetară bună au, avut o, au fost în, într-o poziție bună când a fost criză, uh, deci au reușit să cheltuie mulți bani publici salvându-și băncile. Alte țări care nu aveau o poziție bugetară atât de puternică și au avut probleme bugetare, nu au putut face același lucru. Pentru că piețele au considerat că uh, poziția fiscală nu era una durabilă. Uh, știm foarte bine că atunci când vremurile sunt bune, trebuie folosite, uh, trebuie crescute rezervele bugetare și folosită rata de dobândă redusă pentru a face aceste rezerve. Cum spune o vorbă, când e soare trebuie reparat acoperișul. În ceea ce privește salariile, de ce avem încredere în faptul că inflația este convergentă cu obiectivele noastre și mm, proiecțiile noastre prevăd același lucru? Previziunile privind inflația sunt legate strâns de obiectivele noastre, iar economia continuă să fie puternică vedem în aceste condiții că situația se îmbunătățește pe piața muncii, deci șomajul crește, uh, scade, mă scuzați. Și asta înseamnă că salariile nominale cresc încet, încet. Ultimele cifre de compensație nominală per angajat pentru zona euro este, dacă nu mă înșel, 2% crescut de la 1,6%. Și uh, avem încredere că um, și datorită politicii noastre monetare, rata de inflație uh, va ajunge la cea pe care o vizăm. Mulțumim, Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, președintelui Draghi. Uh, Aș dori să reiau uh, de la întrebarea doamnei Matias referitoare la inflație. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de inflația principală, dar asta nu este rata de care se ține cont uh, pentru ținta de inflație. Vedem că prețurile la bunurile de bază cresc iar cifrele cu care lucrați dumneavoastră, cifra cu care lucrați noastră este de 0,9%. Însă, în viitorul apropiat, trebuie să ne gândim numai la uh, prețul carburantului și ce impact va avea acesta asupra inflației. Cred că asta ne va ține sub uh, obiectivul de 2%. Mă întreb, veți ține cont și de acest lucru? când uh, vă gândiți la obiectivul privind inflația, apoi în ceea ce privește reducerea creditelor neperformante. Bineînțeles, acest lucru trebuie făcut cu oarecare viteză, însă cu prudență pentru a evita uh, specula. Dacă analizăm acest lucru din perspectiva reducerii riscului, nu credeți că este necesar să se acorde atenție și titlurilor nelichide care sunt uh, deținute de băncile din Europa de Nord? Am văzut un studiu al Comisiei Econ care arată că există o concentrare a acestor tipuri de titluri în băncile germane și franceze. Și bineînțeles, când uh, condițiile sunt bune, uh, prețurile uh, sunt, sunt bune pentru aceste titluri, dar dacă ar exista o criză, ele, prețul acestora s-ar prăbuși. La testul de rezistență um, s-a menționat asta, dar cred că trebuie să ținem cont de aceste titluri și să le acordăm tot atâta atenție cum acordăm creditelor neperformante. Yes, I'll start from the second quest. Da, voi începe de la a doua întrebare. Am să vă recitesc partea din uh, discursul meu introductiv care se referă la întrebarea dumneavoastră. Când vorbesc despre reducerea și uh, partajarea riscului, a avut loc deja o reducere a riscului, iar uh, rata capitalului de rang înalt este cu 60% mai mare decât acum 10 ani. Se este pe cale să se facă și o reducere suplimentară a riscurilor prin reducerea uh, creditelor neperformante și a activelor toxice în portofoliile unor bănci mai mari. Deci, răspunsul uh, la întrebarea noastră este sunt de acord. Uh, apoi, în ceea ce privește rata inflației, În proiecțiile viitoare prevedem o scădere a prețurilor la petrol. Ba chiar ne așteptăm ca inflația să fie la aproximativ 1,5% și nu la 2%, tocmai din această cauză. Însă, rata de inflație subiacentă va continua să crească progresiv. Și în proiecțiile noastre prevedem o scădere uh, a prețurilor la petrol, dar o creștere a inflației subiacente. Deci, prin 2020, inflația principală va fi cam pe la 2%, poate 1,9%. Deci inflația uh, care exclude uh, alimentația și energia. Deci inflația subiacentă va fi cam atât și inflația principală va fi mai scăzută, 1,7 sau 1,8. Thank you. Thank you very much. Very, let's see, clear definition. We had some different nuances from other Vă mulțumesc pentru niște definiții foarte clare. Gerolf Anemans. Nu? Barbara Capel. Da, îmi cer scuze, nu sunt Gerolf. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte Draghi. Ați spus un lucru interesant pentru mine astăzi, și anume că, în ciuda terminării programului de achiziții de active, Banca Centrală, de Euro- Banca Centrală Europeană dorește să-și continue programul de investiții și puteți să ne dați mai multe detalii. Deci, bilanțul Băncii Centrale de Europene, Europene care a crescut atât de mare va rămâne la fel de mare? Veți continua cu aceste achiziții sau ce se va întâmpla? Și a doua întrebare se referă la gestionarea internă a riscului. Uh, m-am referit la bilanțul Băncii Centrale Europene, uh, bilanțul contabil care reprezintă 41% din PIB-ul european. Oare Banca Centrală Europeană depinde de cunoștințele necesare pentru a modela în mod adecvat un uh, bilanț contabil care a crescut atât de mult? Și o altă întrebare privind prețul clădirilor programul APP a avut un impact și asupra uh, finanțării de pe, de pe piață pentru state și pentru sectorul privat. Bundesbankul German, în februarie acestui an, a spus că uh, imobil, uh, clădirile din uh, Germania sunt uh, cu, au prețuri prea mari cu 25% față de pieț, uh, prețul pieței și aș dori să vă întreb care preconizați că sunt consecințele programului dumneavoastră de achiziționare de active asupra sectorului imobiliar. Vă mulțumesc. Aș dori să recitesc mm, ceea ce spusesem vis-a-vis de concluziile prezentate la ultima conferință de presă. Decisesem și am spus Consiliul de Guvernator anticipează că după septembrie achizițiile lunare nete de active vor scădea de la 30 la 15 miliarde și vom pune în capăt acestui program de achiziționare de active la sfârșitul uh, lunii decembrie. Dacă uh, informațiile de până atunci ne vor confirma prognoza privind inflația pe termen mediu. Apoi se spune că acest lucru nu înseamnă că politica monetară uh, va fi una mai puțin expansionistă, pentru că vom însoți o perioadă de timp creșterea economică prin politica monetară, deci ne reafirmăm politica de investiții, ceea ce înseamnă că titlurile de valoare care ajung la termenul de maturitate vor fi reachiziționate pe o perioadă uh, de timp și am uh, Uh, anunțat de asemenea că ratele de dobândă de referință vor rămâne la nivelul actual, cel puțin pe parcursul verii din anul viitor. Acestea au fost deciziile luate de noi. Am spus că preconizăm ca ratele de dobândă de referință BCE să rămână la nivelul actual, cel puțin pe parcursul verii anului 2019 și Uh, vom recurge la orice măsură necesară pentru a ne asigura că evoluția inflației respectă calea de ajustare uh, prognozată de noi în acest moment. Acum, aceste politici monetare, pentru a răspunde primei întrebări, despre cât de îndeaproape monitorizăm riscurile potențiale. Până acum, nu cred că există o dezaliniere între diferite categorii de active. Există anumite sectoare, prețurile uh, locuințelor, așa cum ați spus pe bună dreptate, în anumite mari oraș, uh, orașe, în, în anumite uh, țări, anumite categorii de obligațiuni sunt, au prețuri prea mari și monitorizăm cu mare atenție toate aceste sectoare, toate aceste domenii punctuale, însă chiar și ultima, chiar și recenta volatilitate de pe piața financiară nu a influențat atât de mult uh, stabilitatea financiară. Nu considerăm că se acumulează riscuri sistemice, există riscuri uh, punctuale cărora trebuie să le răspundem prin instrumente macroprudențiale. Bulele speculative, într-adevăr, au un impact negativ, costisitor pentru economie, mai ales când sunt însoțiți, însoțite de o creștere exagerată a furnizării de credite. Însă, din acest punct de vedere, creșterea pe termen lung a creditării este una foarte moderată și respectă elementele subiacente ale creșterii economice. După cum am spus la începutul acestei audieri, nu există indicii care să ne uh, spună că asistăm la aceeași credere a gradului de îndatorare a societăților comerciale, așa cum se întâmpla în anii dinaintea crizei financiare. Mulțumesc! Mulțumesc, Gabriel Mato. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, întotdeauna este o plăcere să vă spunem bun venit, sunteți binevenit în Comisia Econ. Eu sunt raportor privind uh, raportul anual uh, al activității BCE și aș avea câteva întrebări. În primul rând, creditele neperformante. În zona euro, băncile au uh, reușit să își reducă de la 5 până la 8% creditele neperformante în anul 2017 și aș dori să vă întreb cum puteți să garantați ca, că statele uh, membre a căror uh, sectoare financiare au mai mult de suferit de pe urma acestei probleme nu vor avea de suferit în urma noilor măsuri introduse de Banca Centrală Europeană. A doua întrebare, privind reducerea treptată a achiziționării de activă și în ceea ce privește uh, reformele structurale. V-ați referit la rata șomajului din zona euro, care a scăzut la 1,4% și ați putea să ne garantați că această evoluție pozitivă va putea fi consolidată, chiar dacă stimulantele monetare sunt uh, retrase și Aș mai avea o altă întrebare privind uh, monedele virtuale. Considerați că piața acestor monede virtuale, monede digitale, va crește pe viitor și există, este amenințată, drept urmare, uh, stabilitatea financiară. Deci care ar fi argumentele pro și contra acestor noi tipuri de monedă? Mulțumesc. Prima întrebare. Dacă reducerea creditelor neperformante ar avea un impact negativ asupra finanțării economiei reale, Într-un fel, este aceeași întrebare care a fost formulată în urmă cu câțiva ani, în momentul în care Banca Centrală Europeană, uh, Banca Centrală Europeană și alte autorități de supraveghere mondiale cerau băncilor să-și sporească ponderea capitalului propriu? Răspunsul la această întrebare este, un, este unul simplu. Nu. Reducerea creditelor neperformante nu înseamnă decât întărirea um, poziției de capital a băncilor respective, ceea ce nu ar face decât ca băncile să poată să dea mai, mult, mai multe credite uh, economiei și să îmbunătățească acest flux de creditare economiei reale. Și aș dori să mai adaug un lucru. Pentru ca băncile să poată să adune capital de pe piețele private, este esențial să-și poată uh, reduce portofoliul de credite neperformante. Am, în ultimii doi ani, de exemplu, am uh, văzut că au existat bănci care au reușit să-și reducă cu mare succes portofoliul de credite neperformante, în același timp având uh, succes în Uh, adunarea de capital de pe piețele private, ceea ce era uh, de, neînchipuit înainte. Deci, din, din acest punct de vedere, reducerea ponderii creditelor neperformante com, completează uh, finanțarea economiei reale. Al doua remarcă se referă la er, retragerea stimulentelor monetare. Bine, nu facem acest lucru. Politica noastră monetară are în continuare un caracter expansionist. expansionist. Uh, acest lucru înseamnă că avem încredere că inflația se va apropia de ținta noastră și acest lucru ne permite să reducem în mod uh, treptat influența exercitată de programul de achiziționare de active guvernatorul, uh, Consiliul Guvernatorilor a evaluat această situație și a luat această decizie. De ce? Considerăm că econom- economia este suficient de puternică pentru a continua să crească, chiar dacă APP, programul de achiziționare de active, are o importanță mai, mai redusă. Însă, în același timp, uh, ne-am păstrat orientarea viitoare privind păstrarea la același nivel a ratelor de dobândă de referință și am, ne-am luat angajamentul de a reinvesti uh, Uh, sumele obținute la termenul de maturitate a titlurilor de valoare uh, achiziționate deja. Deci, păstrăm la același nivel ratele de dobândă de referință, cel puțin pe parcursul uh, din anul 2019 și în orice moment Consiliul Guvernatorilor este dispus să ajusteze politica monetară în funcție de perspectiva de modul în care va evalua inflația pe termen mediu. Și în fine, în ceea ce privește criptomonedele, monedele digitale, în primul rând, suntem cu totul de acord cu preocupările pe care le au celelalte autorități de supraveghere europene când vine vorba de necesitatea protejării investitorilor și a consumatorilor atunci când vine vorba de criptomonede și a mai fost întrebat înainte în legătură cu activitățile de combatere a spălării de bani. Nu este nicio urmă de îndoială. Un mare beneficiu al acestor criptomonede este anonimitatea lor, deci trebuie să acționăm pe trei fronturi din acest punct de vedere. Acestea fiind spuse, nu considerăm că reprezintă un risc prea mare la adresa stabilității financiare. Sumele implicate sunt în continuare mici și expunerea entităților europene la aceste criptomonede nu sunt relevante pentru zona euro. Deci, și din punctul de vedere al politicii monetare, nu există vreo interacțiune cu aceste uh, tipuri de monedă. Pentru că, după cum știți, criptomonedele nu sunt o bună unitate de măsură sau o bună modalitate de a plăti, pentru că sunt atât de volatile și pentru că nu există nicio instituție care să le garanteze. Banca Centrală Europeană garantează uh, moneda euro. Știți că un euro astăzi rămâne un euro și mâine, însă valoarea unei criptomonede uh, evoluează, schimbă prea mult, deci nu ne preocupă deloc aceste criptomonede. Mulțumesc, Iacob von Weizsäcker. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Draghi. Aș dori să vă adresez o întrebare privind leg- legătura între datoriile suverane și cele ale băncilor. Există în continuare această legătură și veștile bune pe care ni le-ați dat în introducerea de noastră este că ne apropiem de existența unui mecanism european de, de, de, pro, de protecție și Uh, nivelul cap- uh, capitalului propriu din bănci se apropie de cel uh, adecvat. Acest lucru ne va permite pe viitor ca bilanțurile contabile ale băncilor să nu mai afecteze bugetele statelor membre. Acestea sunt veștile bune, însă suntem departe de a rezolva problema inversă, și anume datoria suverană care să aibă un impact negativ asupra datoriilor băncilor. Și acum, în acest moment, mă, mă ocup de uh, dosarul SBB, plecând de la uh, activitatea Comitetului European de Risc Sistemic privind activele europene uh, sigure, unde o tranșă a acestor active ar putea fi folosită și împreună pentru uh, bilanțul contabil al băncilor și care ar putea fi utilă pentru a rezolva reversul acestei probleme descrise înainte. Și întrebarea pe care aș avea-o, ce părere aveți vis-a-vis -vis de această strategie specifică? Există și alte opțiuni, dar există această strategie specifică de a rezolva uh, această problemă a legăturii posibile între contaminarea bilanțului contabil al băncilor de către datoriile uh, statelor suverane. Mulțumesc! În primul rând, ar trebui să mulțumim Comisiei Europene pentru activitatea sa din acest punct de vedere. Părerea noastră și noi vom fi consultați și noi o să ne pronunțăm pe, în domeniile relevante pentru mandatul Băncii Centrale Europene. Această propunere este o, o prioritate majoră pentru statele membre și propunerea Comisiei se îndepărtează din anumite puncte de vedere de raportul uh, Comitetului European de Risc Sistemic și uh, tranșele din activele, titlurile de valoare, obligații, obligațiunile respective vor fi tratate în mod egal din punctul de vedere al capitalului când vine vorba de, și de, de lichiditate și de expunere la risc. Deci, pe de o parte, există stimulante mai mari pentru a investi mai mult în asemenea produse, în asemenea obligațiuni. Însă, există preocupări privind uh, gradul de risc al uh, tranșelor inferioare al acestor obligațiuni. De asemenea, posibilitatea de asigurare pe piața privată acestor uh, obligațiuni mai sigură. Însă, în general, este un bun punct de plecare pentru a încerca să rezolvăm o situație despre care am văzut că poate deveni un factor de instabilitate în momentul în care apare o criză, indiferent că este vorba de uh, o criză legată de datoria băncilor sau de datoria suverană. În general, considerăm că mai trebuie să lucrăm la acest subiect și nu cred că a fost pronunțat încă ultimul cuvânt. Dar la fel, se întâmplă la fel ca și cu capacitatea fiscală. Ar trebui să încurajăm activitatea în acest domeniu cât mai mult. Foarte rapid. Da, sunt de acord că trebuie să examinăm această chestiune, entitățile care pot crea asemenea obligațiuni uh, de valoare și uh, tratarea privilegiată a tranșelor superioare. Însă, ce m-ar interesa? Dacă vă uitați la tranșele superioare care au un tratament mai bun. Acest lucru ar permite ca uh, băncile, ca bilanțul contabil al băncilor să nu fie contaminat atât de ușor de situația de pe piața datoriei suverane. Piețele trebuie să fie convinse de această idee până la urmă. Aceasta a fost de la bun început uh, problema acestei dezbateri. Să obținem un activ care rezolvă această problemă a legăturii existente între datoria suverană și cea a băncilor și care să fie achiziționați, care de piețe, să convingă să convingă piețele și poate există modalități de a structura mai bine tranșele superioare a acestor obligațiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, Werner Lange! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră. De mai mulți ani eu lupt pentru definirea ratei inflației. În urmă cu câțiva ani a spus că prețurile uh, la energie care scad sunt volatile și astfel uh, inflația este um, amenințată. Astăzi a spus că rata inflației este, la, este de 2%. Dacă scoatem prețurile energetice, ar fi doar de 1%, la, 1%. Însă prețurile energetice sunt foarte importante pentru gospodării și pentru întreprinderi și aș dori să știu uh, în ce, dacă există intenția la BCE ca rata inflației să fie definită din nou. Deci fie sub 2% pentru întreaga inflație sau uh, să există o parte uh, fluctuantă și una fixă. Și am o întrebare în continuare. În urmă cu în urmă cu 10 ani au fost, după falimentul Lehman Brothers, au fost căzute a, a fost căzută rata de dobândă și au trecut 10 uh, ani de atunci. Uh, în Statele Unite ale Americii aceste uh, rate de de dobânzii de referință au crescut și mă întreb când, când va trece de acest pas și Banca Centrală Europeană. Apoi, bilanțul din sistemul Target 2. Germania are, are creanțe față de Italia de aproape 500 de miliarde de euro. Și pentru că uh, Italia a achiziționat obligațiuni la bursa din Frankfurt, de exemplu. Și se pune întrebarea cine este responsabil pentru aceste dezechilibre. Atâta vreme cât, exista, cât există moneda euro, nu este nicio problemă cu aceste dezechilibre. Însă se pune întrebarea uh, Um, ce se, ce se întâmplă cu aceste riscuri, cine va plăti uh, creanțele uh, existente. Apoi, perioada lungă de dobânzi uh, reduse a făcut ca băncile din periferia, din sudul Europei, să investească mai mult în datoriile de stat. Și aș dori să vă întreb, cu excepția acestor noi obligațiuni, tipuri de obligațiuni, cum veți reuși să depășiți această nouă capcană uh, creată? Vă mulțumesc. Aș dori să spun cu toată claritatea. Uh, obiectivul nostru este definit uh, în funcție de inflația care conține și uh, energia și alimentele. Din totdeauna a fost, uh, acesta a fost mandatul referirea la alte măsuri, uh, măsuri de a stabili inflația sunt, este importantă pentru a înțelege cât de stabilă este această convergență înspre rata de inflație țintită. Pentru că nu trebuie să uităm că această convergență este una pe termen mediu. Deci trebuie să rămână stabilă pe termen mediu. Și dacă ne apropiem de ținta de inflație de 2%. Se explică printr-o creștere uh, subită a energiei sau alimentelor și ne așteptăm ca prețurile respective să scadă, nu înseamnă că ne apropiem de obiectivul pe care îl avem. Tocmai de aceea și în acest moment, în asemenea situații, intervin și alte uh, modalități de, de măsurare a inflației. Uh, pentru a înțelege ce se întâmplă în economia reală, dincolo de componentele care um, determină inflația. tocmai de aceea, măsurile respective sunt folosite de noi ca o informație suplimentară care ne permite să judecăm cât de stabilă este convergența noastră. Dacă discutăm de Uh, o chestiune punctuală care se poate schimba peste noapte sau de o evoluție durabilă pe termen mediu. Deci nu trebuie să, cum, să încurcăm lucrurile. Obiectivul nostru se referă la inflația principală. În ceea ce privește Target 2, ați spus că tendința este clară. Ei bine, această tendință nu este atât de clară crește, dar a, dezechilibrele crescuseră și în trecut, dar au și scăzut după aceea. Dar aveți uh, dreptate când vine vorba de necesitatea ca țările să ajungă la o convergență. Statele trebuie să întreprindă reforme structurale, pentru că nu avem o uniune construită pe uh, creditori și debitori permanenți. Sistemul target 2 nu permite măsurarea um, ieșirii capitalurilor dintr-o țară, ci uh, arată modul în care a funcționat și demonstrează impactul APP, programului de achiziționare de activă Veți vedea, poate nu data viitoare, dar uh, imediat după aceea când ne vom întâlni, o uh, reechilibrare a plăților din Target 2. Și ultima întrebare se referea la alte măsuri sau permiteți-mi să reformulez, legătura între datoria suverană și datoria băncilor a fost un factor care a agravat criza, a agravat-o mai mult decât ar fi fost cazul. Deci, măsurile care încearcă să rezolve această legătură, fie prin asemenea obligațiuni pe, de pe piața uh, privată, Uh, precum uh, cele propuse de Comisia Europeană sau prin intervenția autorităților de supraveghere, trebuie să fie salutate. Însă nu trebuie să avem iluzii. Dacă există o criză a datorilor suverane uh, gravă, o bancă care nu ar avea în portofoliu obligațiuni de stat, credeți că ar fi sigură? Nu. Dacă există o, o criză majoră, toată lumea va fi afectată. Băncile care au uh, asemenea obligațiuni de stat și cele care nu au, dar și entitățile nebancare, dintr-un motiv foarte simplu. Dacă există o criză suverană majoră, fondurile lichide uh, dispar. Băncile își pierd finanțarea, indiferent că au în portofoliile lor obligațiuni de stat sau nu. Uh, ratingul uh, de credit scade de asemenea în mod dramatic și la momentul respectiv toate ratingurile urm, uh, urmează ratingurile uh, statelor. Deci băncile, entitățile neban- nebancare, producătorii din economia reală vor trebui să plătească mai mult pentru propria finanțare. Deci când există o criză a datoriei suverane, toată lumea va fi afectată. Și cam atât. Thank you, Nina Gill. Mulțumim foarte mult, Nina Gill. Mulțumesc. În primul rând, Aș dori să vorbesc despre Brexit. Lira a luat-o în jos uh, din cauza demisiei ministrului de externe. Însă, e vorba de gestionarea instabilității. În raportul publicat miercurea trecută, Banca Angliei a spus că guvernul britanic s-a angajat să introducă un regim de permise temporare din martie 2018 încolo, nu se prevăd măsuri suplimentare. Cum ce rămâne cu cele 29.000 de miliarde de produse derivate care nu se poate fi comercializate după luna martie? Cum vedeți această evaluare a băncii Angliei? și acest apel la Uniunea Europeană de a permite un regim de măsuri temporare. Au dreptate sau se înșală când spun că nu s-au făcut pregătiri de partea europeană. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsul prin scrisoarea noastră referitor la impactul asupra schimbărilor de climă uh, avut de acest program de, program de achiziții Însă, aș merge puțin mai departe, cerând un plus de claritate. Banca Centrală Europeană a făcut o analiză a impactului de climă al programului propriu și există un studiu intern de impact la nivelul Băncii Centrale Europene. Pentru că există un studiu al Institutul Economic din Londra, care uh, afirmă că un procent extrem de ridicat al acestor obligațiuni presupune o amprentă de carbon uriașă. Când Comisia a propus un pachet de investiții durabile, uh, în opinia mea, acest pachet nu este suficient de ambițios și se, considere, se axează doar pe elemente care țin de schimbări de climă și nu vorbește de criteriile sociale și de guvernanță. Dacă ne gândim la riscul sistemic prezentat de investiții riscante, cum credeți că am putea integra aceste măsuri de precauție la nivelul tuturor politicilor? O parte a produselor derivate, mai ales cel care clearing central, ar putea avea o problemă pe planul continuității, categoric. Pentru că legislația va schimba o serie de definiții din contracte și ar putea să intervină o serie de evenimente care să afecteze viața acestor contracte în viitor. Proporția de contracte potențial afectate depinde de câte dintre acestea vor ajunge la expirare înainte de martie 2018. Apoi, lucrurile depind dacă părțile contractante Dacă Uniunea Europeană și Marea Britanie vor avea introduce legislație care să reducă impactul problemei, însă în ceea ce ne privește pe noi, foarte mult depinde de ce fac părțile contractante pentru a reduce Uh, magnitudinea acestor probleme. Apoi, din câte știu, nu avem un studiu de impact. Impactul programului nostru sau un impact al componentei de climă în programul nostru. Însă vă pot spune că vom analiza situația să vedem exact care a fost efectul și care a fost altă întrebare. cum reușim să integrăm pe multiple planuri măsurile de investiții durabile, pentru că măsurile propuse se axează doar pe lucru, componenta de climă, dar nu pe cele sociale și de guvernanță. În primul rând, salutăm planul de acțiune al Comisiei și ne-au bucurat și celelalte propuneri legislative pe care le-am văzut. Suntem de acord cu planul de a crea o clasificare europeană a activităților durabile și suntem de acord cu propunerile de asigurarea transparenței și de crearea unui noi criterii privind emisiile reduse de carbon. De aceea credem că un plus de transparență și o comparabilitate mai bună ar putea contribui la realizarea obiectivelor de durabilitate și, de asemenea, atunci când e vorba de luarea de decizii cu caracter financiar, fără a împovăra excesiv piața prin regulamente și reglementări. Deci, suntem pe deplin de acord cu poziția Comisiei. Gheorghe Schirțos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Draghi, domnule președinte Draghi, după finalul programului pentru Grecia, ne interesează foarte mult ce, care vor fi pașii următori față de Banca Centrală Europeană. Nu e vorba doar de bani. Vrem să vedem și ce mesaj va trimite Banca Centrală Europeană. Așa că am următoarele întrebări pentru dumneavoastră. Când credeți că vom ști sau când credeți că veți definitiva acest studiu al BCE referitor la datoria Greciei, perspective și evaluare. Apoi, pentru Grecia, este important să știm dacă s-ar putea participa și cu întârziere, cu obligațiuni grecești la sistemul de ușurare cantitativă. Și apoi uh, o altă chestiune care ne-a fost prezentată când am vizitat Banca Greciei, ce se întâmplă cu scutirile oferite. Acum, Grecia a ieșit din programul financiar și din ce ne spunea domnul Sturnaris, guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, domnia sa va face o propunere cu caracter pozitiv, va sprijini o abordare pozitivă, însă care este poziția BCE-ului? Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. În primul rând, am să răspund la ultimele două întrebări, pentru că, de fapt, sunt o singură întrebare. dacă Grecia poate să fie parte a relaxării cantitative. Doar cu, în, în prezența acestei derogări. În programul actual uh, nu se mai presupune o, o derogare. Condițiile actuale nu mai necesită una. Noi o să facem o evaluare independentă de durabilitate și o să vedem care sunt considerente de gestionarea riscurilor. În prezent, Grecia beneficiază de o derogare. Și întrebarea care se pune, sigur, e după decizia Eurogrupului, după măsurile decise acolo, poate să fie parte a relaxării cantitative acum, cât programul încă e în desfășurare. Ideea e că înainte ca noi să putem face propria analiză în acest sens, trebuie să primim un răspuns de la diferitele parlamente care trebuie să aprobe deciziile luate de Eurogrup. Și apoi va trebui să așteptăm să vedem ce decide Consiliul EFSF. Doar după aceea putem face evaluarea de durabilitatea datoriei și analiza de risc pe care o menționam anterior. Mulțumim, domnul Iacob von Weizsäcker. Mulțumesc foarte mult. Din răspunsul la întrebarea Greciei, înțeleg că <laughs> preconizați înainte de 2032, de finele perioade de analiză, să faceți această analiză. Bun. Am să pornesc de la un lucru pe care l-a spus uh, domnul Werner Langen, că evident băncile sunt afectate de problemele datoriei suverane, chiar dacă ele dețin un uh, portofoliu extrem de diversificat de datorie suverană. Sigur, criza datoriei suverane din California nu are, empiric vorbind, astfel de efecte asupra băncilor californiene. Și atunci, prima mea întrebare ar fi, n-ar trebui, atunci când analizăm astfel de situații, să facem o distinție între riscul de restructurare a datoriei suverane, care poate fi gestionat prin diversificarea portofoliului, în sensul că asta funcționează, și riscul de redenominare, care e o problemă specifică, nu se întâlnește în California și în acest context, concluziile recente ale Consiliului au fost de mare ajutor pentru că au vorbit de întărirea securității, apărării, tratamentul refugiaților și chiar protecția socială. Și astfel se poate reduce riscul de redenominare și am putea atunci să fim și noi uh, într-o poziție la fel de comodă ca cei din California. Și apoi, aș vrea să, să aflu cum uh, vedeți efectul de stabilizare a unui sistem de reasigurare împotriva șomajului la nivel european. Întărirea unor sisteme naționale solide, cu un fond de zile negre, bazat pe un sistem european cu o componentă de reasigurare. Și ce arată analiza noastră în acest sens? Efectul va fi unul de stabilizare semnificativă sau nu? Am să încep cu ultima întrebare, spune domnul Draghi. Îmi place foarte mult. Cred că, într-adevăr, așa trebuie să procedăm. Din multe motive evidente care nu trebuie să, să, pe care nu trebuie să discutăm acum, dar e o combinație de stabilizare și de dimensiune socială și compatibilitate cu Uniunea Monetară și e vorba și de creșterea mobilității forței de muncă. Deci lucruri pozitive din toate punctele de vedere. Sigur, la concepție trebuie să se lucreze așa cum trebuie, trebuie să țină cont de sistemele existente, de diferențe de pe piața forței de muncă. Nu e ușor, însă asta e opinia personală pentru că n-am discutat acest lucru în Consiliul de Coordonate, dar, coordonate, dar în opinia mea asta e direcția în care trebuie să mergem. Și apoi la, la cealaltă întrebare. California și Texasul în criza din anii 80 uh, uh, ne oferă exemplele relevante. Vedem cum o uniune bine integrată a piețelor de capital uh, poate să asigure evitarea răspândirii unei crize din sectorul bancar localizat teritorial la restul economiei. În anii 80, dacă nu mă înșel, au căzut prețurile la petrol și majoritatea băncilor texane au intrat în faliment. Asta a afectat economia în mod profund pentru că au dispărut creditele de pe piață. 20-30 de ani mai târziu. Bun, asta s-a întâmplat pentru că legislația de atunci interzicea rest, celorlalte bănci americane să investească în Texas. Acum, legislația a fost abolită și uh, investițiile bancare interstatale au înflorit. Însă, atunci criza nu a afectat uh, capacitatea sistemului bancar de a credita economia. Și asta ne arată că împărțirea riscului la nivel privat poate fi o măsură eficientă chiar înainte de a discuta de fonduri publice. În ceea ce privește posibilitatea de a identifica două tipuri de restructurare a datoriei, aici sunt puțin sceptic odată ce te aventurezi pe un astfel de teritoriu, eh, fiecare manevră afectează alte, altele și alte și alte acțiuni. Trebuie să, să se facă totul pentru a evita criza datoriei suverane. Sustenabilitate, durabilitate fiscală și celelalte elemente, toate sunt esențiale, după cum ar fi spus eh, predecesorul meu. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și oricum, ei au un buget federal uh, puțin mai mare decât Uh, Fulio Atușelă urmează. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea și eu câteva întrebări. Dacă am înțeles bine, și în relațiile cantitative va avea diferite efecte în funcție de țară. Să ne uităm la Italia. Cum vedeți rezultatele de acolo? Apoi a doua întrebare. Se pare că în Italia s-a uitat complet de reforma sistemului de pensii și de restructurarea datoriei. BC-ul s-a referit la aceste chestiuni în câteva rânduri. A exprimat îngrijorări vis-a-vis de situația finanțelor publice din Italia. Considerați că ar putea să vină multe alte comentarii negative în ceea ce privește țara mea în următoarele luni. În primul rând, la ultimul Consiliu al Guvernatorilor am luat decizia pe care am luat-o pornind de la evaluarea conform cărea inflația va menține o tendință convergentă, că procesul va fi unul solid și de durată și eram convinși că acest proces este în desfășurare. Nu uitați, mandatul nostru este asigurarea stabilității prețurilor nu este mandatul nostru să protejăm profiturile băncilor. Când am fost criticați că rata dobânzilor e prea redusă uh, și că profiturile băncilor vor fi afectate. Nu s-a întâmplat, ar putea fi pe termen lung, dar pe termen scurt nu s-a întâmplat asta. Sau că pentru a-i proteja pe asiguratori uh, din același motiv, pentru că rata dobânzii era prea jos, Eh, s-a dovedit și în acest caz că asiguratorilor le merge bine. Obligațiile au cerut, din cau- au crescut din cauza eh, eh, dobânzilor scăzute, însă și activele au crescut în același timp. Misiunea noastră, mandatul nostru, nu e să protejăm bugetele naționale ale statelor membre. Asta e realitatea principală, însă, dincolo de asta, avem toată încrederea că economia s-a întărit și că reducerea treptată, eliminarea treptată a programului de achiziționare de active este însoțită de alte măsuri de politică monetară. Deci, politicile monetare rămân în acțiune pe, pe multiple planuri și asta s-a văzut. Uitați-vă la ce, ce, ce, cum au reacționat piețele la decizia noastră. N-a fost niciun șoc. Apoi, la a doua întrebare, cred că trebuie să așteptăm înainte de a veni cu verdicte și judecăți. Piatra de încercare sunt faptele concrete. Deocamdată n-am avut decât cuvinte. Cuvintele s-au tot schimbat. Trebuie să vedem faptele concrete înainte de a ne definitiva o poziție. Vă mulțumesc. Mulțumim, Pervanș Perez. Monsieur le Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte, pentru toate răspunsurile oferite. Cred că schimbul de opinii trebuie continuat. Aș vrea să revin la uh, subiectul menționat și de Nina Gill și de colegul Urtasun. Politica monetară sunt de acord că există numai uh, pentru uh, a, se face politică monetară, nu trebuie să uh, înlocuiască sau să promoveze obiective de politică publică. Fie că este dezvoltarea durabilă sau sprijinul activității economice. Însă, când vine vorba de bunele practici, există această idee de a supraveghea investițiile făcute și când vedem ce investiții există, putem dezvolta bune practici. În strategia BCE, cum vedeți rolul raportării și monitorizării a ceea ce ar putea fi uh, sprijin pentru investiții durabile. Nu cred că trebuie schimbate obiectivele politice monetare, ci trebuie făcută raportare și monitorizare. Uh, we, um, <clears throat> no, I see, I see, I see, I know the problem is there. And, uh, Înțeleg că există uh, problema și noi credem că um, în programul nostru oferim suficientă transparență și putem oferi uh, cantități agregate de obligațiuni verzi, însă uh, toți experții noștri de piețe ne, spun, ne recomandă să nu divulgăm sume individuale. Divulgarea sau publicarea ar pune anumiți participanți la piață în poziții de a um, obține beneficii specifice din aceste informații. Și mandatul nostru ar fi afectat prin asta. Dar bineînțeles că putem să um, îmbunătățim situația în ceea ce privește raportarea agregată. Darius Rozati. Yes, uh, thank you, Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule președinte al BCE, pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază. Două întrebări. Întâi, în ceea ce privește definiția stabilității prețurilor. După cum știm, BCE folosește definiția stabilității prețurilor pentru a defini inflația uh, ideală ca fiind uh, sub 2%, 2%, dar nu cu mult. În obiectivele de convergență nominală, când se evaluează performanța statelor candidate la Uniunea Monetară, BCE folosește o altă definiție a stabilității prețurilor. Folosește media uh, țărilor cu rata de inflație cea mai scăzută. Eu am o îndoială și aș vrea să o exprim aici, și anume, nu poți să ai două înțelesuri diferite ale aceluiași termen prevăzut în tratat. Și cum este în tratat, vorbim de stabilitatea prețurilor, punct. Dacă puteți să ne explicați diferența și în ce măsură este justificat să se folosească definiții diferite pentru obiective diferite. A doua întrebare se referă la tranzacțiile monetare directe. N-ați spus încă nimic despre asta și aș fi vrut o confirmare că uh, programul există în continuare și că BCE-ul, în caz că apare vreo nevoie, este dispus să le folosească. Mulțumesc. La a doua întrebare, fără îndoială, da, face parte din instrumentele noastre. Răspunsul la prima întrebare este că cele două lucruri sunt destul de diferite. Obiectivul de aproape, dar sub 2% pe termen mediu și lung este pentru definirea obiectivului de inflație în, co- coeren- în coerență cu finalita- stabilitatea prețurilor celălalt are ca obiectiv evaluarea convergenței unor eventual candidați la, um, um, la Uniune. Unul măsoară obiectivul și unul măsoară convergența. Domnul Rozati, dacă îmi permiteți să intru mai în detaliu, totuși doriți ca statele membre candidate care doresc să uh, adere la euro, doriți ca rata lor de inflație să se apropie de rata de inflație a zonei euro și în același timp, în politica monetară, obiectivul este um, ca inflația să fie pe undeva în apropiere de 2%, dar sub 2%. Nu pot fi stabilite două repere diferite. Nu pot cere unui stat uh, candidat să aibă o rată de inflație mai scăzută când aderă la euro. Și de fapt asta se întâmplă, pentru că le cereți deci tratatul cere o inflație apropiată uh, de uh, media celor uh, trei state cu inflația cea mai scăzută. Acum este 0,1 la sută. Vreți ca statele candidate să aibă 0,1% sau aproximativ 2%? Domnul Draghi, cele două situații sunt complet diferite, iar acea prevedere cu media celor trei, cu inflația cea mai scăzută, s-a scris în momentul în care inflația era mult mai crescută și pericolul venea din partea unei inflații crescute. Vrem să ne asigurăm că statele candidate uh, au un uh, și voiam să ne asigurăm că statele candidate aveau un, uh, o inflație care să fie în convergență cu acei 2% în cazul în care o aveau mai mare. Una este însă convergența bazată pe politica monetară și cealaltă se referă la convergență bazată pe ce fac țările în politicile lor cât se poate de independente până când aderă la UE. Yes. Κύριε Draghi, Domnul Marias. Să σας ρωτήσω για την απόφαση... Domnule Draghi, aș avea o întrebare referitor la decizia Eurogrupului privind programul uh, grec. După cum știți, al treilea program a prevăzut 86 de miliarde de euro și măsuri foarte stricte. Măsurile au rămas, au devenit din ce în, mai, din ce, în ce mai stricte, dar au mai rămas 24 de miliarde de euro. Avem o problemă enormă cu creditele neperformante după cum ați spus, uh, ele aduc cu sine o anumită amenințare și trebuie rezolvată. Noi credem că asta nu trebuie să se facă în detrimentul debitorilor, însă ați spus că 25 de miliarde de euro au fost pentru restructurarea băncilor și numai 4,5 miliarde de euro au fost folosite în acest uh, scop. Întrebarea mea este, sunteți de acord că o parte din banii rămași ar putea fi a, alocate fondului pentru credite neperformante care să le gestioneze în așa fel încât oamenii să nu-și piardă casele? Pentru că acești bani sunt bani care nu au fost folosit, folosiți. Am întrebat același lucru în urmă cu un an jumate. Avem datele acum, mai multe credite neperformante și pericolul ca oamenii să-și piardă uh, casele, dar avem 24 de miliarde de euro din al treilea program. Nu, poate fi folosit, nu pot fi folosiți acești bani pentru a auzi, ajuta pe oameni și pentru a avea un rezultat pozitiv? Aș vrea să îmi răspundeți la această întrebare. I, um, first of all, um, I, I just, I don't know exactly the numbers you're referring to. Nu cunosc exact cifrele pe care le menționați, însă nu e decizia noastră, este decizia statelor membre. În al treilea rând, dacă pot reformula întrebarea noastră în mod mai general, dacă nu pot fi folosiți banii publici pentru a cumpăra credite neperformante de la bănci. La un preț în așa fel încât băncile să nu aibă pierderi și celelalte părți din acel credit să fie protejate. Nu e posibil din cauza prevederilor sau, și nu a fost pre, uh, posibil din cauza prevederilor privind ajutorul de stat. În alte state care au încercat să facă asta nu a fost posibil. Sunt reguli, cred că cele care țin de ajutorul de stat, care au uh, împiedicat acest lucru. Domnul Marias. Și voi continua în Elena, spune domnul Marias. După cum știți, avem decizia Comisiei din martie termenii referitor la, creierii, la crearea un, unei bad bank, uh, tocmai o bancă ce ar urma să se ocupe de creditele neperformante. Este experiența din Italia. Ce întreb eu este dacă din al treilea program, pentru că avem acești 24 de miliarde rămași și acesta este un program special pentru a Salva Grecia, nu pot fi folosiți acești bani pentru a uh, plăti creditele neperformante, domnul Draghi. Nu este decizia noastră, însă și dacă banii ar exista și în principiu ar putea fi folosiți, ar exista probleme, la fel cum au avut și celelalte țări, uh, în a crea aceste bad banks care ar cumpăra aceste credite neperformante nu la valoarea lor intrinsecă, ci la prețuri diferite de prețul de piață. Ar fi singura cale de a atinge obiectivul și până acum nu a fost posibil. Cred că din cauza prevederilor uh, ce țin de ajutorul de stat. În ceea ce privește uh, domnul Marias, aș avea încă o întrebare privind relaxarea cantitativă, pentru că mai am un minut. Domnule președinte, în ceea ce privește relaxarea cantitativă, am putea avea obligațiuni de la companii elene. Asta este diferit de program. Întâi, aș vrea să întreb cum putem include obligațiuni elene în sistemul de relaxare cantitativă și, în al doilea rând, dacă va exista un program de răscumpărare a titlurilor în 2019, ar putea intra Grecia în, acest, în programul de relaxare cantitativă atunci? Domnul Draghi, credeam că am răspuns deja la această întrebare. Pentru a face parte din program, este nevoie fie de derogare, fie de o evaluare pozitivă în ceea ce privește uh, sustenabilitatea uh, debitului, uh, datoriei. Uh, derogarea va expira cu acest uh, program și uh, prevederile actuale pentru perioada după program nu oferă, nu prevăd posibilitatea unei derogări. Întâi trebuie să vedem care vor fi răspunsurile la nivel parlamentar în anumite state. pentru evaluarea uh, durabilității uh, datoriei. Domnul Gualtieri. Parlamentele naționale uh, suntem destul de optimiști în ceea ce privește um, decizia lor și sperăm că um, acordul va fi implementat și că vor fi vești bune pentru Grecia. Aș dori, spune președintele, să-i mulțumesc președintelui Draghi pentru prezența sa în capacitate de președinte al BCE și îi urez bun venit tot domnului Draghi în capacitatea sa de uh, președinte al CERS, care, ocupă suprave- care se ocupă de supravegherea macroprudențială în Uniunea Europeană. Domnul Draghi a fost prezent ultima dată în această capacitate în noiembrie 2017 alături de noi. Înțeleg că CERS își publică astăzi raportul anual pentru um, perioada începând cu 31 martie. A publicat câteva rapoarte anul acesta privind măsurile macroprudențiale, în special uh, amortizorul anticiclic și recomandări privind efectul de levier și lichiditățile în fondurile de investiții. Regulamentul Uh, pentru crearea CERS este revizuit în momentul de față. Avem o propunere din partea Comisiei pe care o vom discuta în Comisie mai târziu în această săptămână. CERS a permis coraportorilor să participe la reuniunea Consiliului General de la finalul uh, lunii iunie. Uh, vom continua cu schimbul de opinii, însă va trebui să grupăm întrebările pentru că trebuie să încheiem la 17.45. Domnule Draghi, aveți cuvântul. Stimați domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Econ, domnilor și domnilor, este o plăcere să iau cuvântul în calitate de președinte a CERS, Comitetul European de Risk Sistem. Astăzi, CERS își publică cel de-al șaptelea raport anual, acoperând perioada de la 1 aprilie 2017 până în 31 martie 2018. Acest raport prezintă perspectiva CERS legată de risc împreună cu analiza subiacentă și discută contribuțiile CERS la cadrul uh, de politică macroprudențială a Uniunii Europene. Documentează de asemenea răspunsul uh, la recomandările CERS. Acoperim multe din subiectele incluse în raportul anual discutate în uh, întâlnirile anterioare. Astăzi aș dori să mă acces pe două chestiuni. În primul rând, să vă prezint o actualizare rapidă a ultimelor uh, evoluții în politica macroprudențială la nivel național și, în al doilea rând, o să trec la politica macroprudențială pe plan european, insistând asupra principalelor caracteristici ale recomandărilor CERS, menite să rezolve riscurile legate de efectul de levier și fonduri lichide în fondurile de investiții. În noiembrie, data trecută când ne-am întâlnit, spuneam că cele patru autorități macroprudențiale din Uniunea Europeană, împreună cu autoritățile din Islanda și Norvegia, au decis să acționeze în ceea ce privește rezerva de capital contraciclică. De atunci au fost luate decizii în acest sens și în Lituania, Danemarca, Franța și mai recent în Irlanda. Drept urmare, 10 state membre a CERS au decis să îmbunătățească rezistența sectorului bancar cu aceste rate de rezervă mișcându-se între 0,25% și 2%. Consider că această situație este noua normalitate, ținând seama de caracteristicile sistemului financiar și ciclurile financiare variază atât de mult între țări, la fel cum se întâmplă și cu preferințele și toleranța la risc autorităților, preconizăm ca mai multe autorități vor folosi acest instrument oricând. O să mă refer acum la un alt domeniu care în mod tradițional uh, ține de prioritatea activităților noastre, și anume sectorul imobiliar. Am observat că autoritățile naționale sunt foarte active în ceea ce privește clădirile rezidențiale. O majoritate largă a statelor membre au cel puțin o măsură uh, au adoptat cel puțin o măsură pentru a ținti vulnerabilitățile din acest sector. Multe țări combina instrumente pentru a îmbunătăți rezistența creditorilor cu instrumente care țintesc garanțiile Uh, oferite de debitori. Vom publica un raport uh, în acest domeniu în următoarele luni și sper să uh, vă țin la curent cu noile evoluții în acest sector în următoarea reuniune. În ceea ce privește activitatea noastră legată de sectorul fondurilor de investiții, vă duceți aminte poate că în urmă cu un an am menționat în fața acestei uh, comisii o serie de riscuri care ar putea proveni de la un rol tot mai mare al fondurilor de investiții și a intermedierii financiare. CER s-a considerat că riscurile Legată de fondurile de, li- de lichiditate și riscurile um, privind uh, gradul de îndatorare s-ar putea să devină foarte importante. Și în februarie am adoptat o recomandare în acest sens, o, um, adresată la două, două instituții membre din CERS, ESMA și Comisia Europeană. CERS consideră că ESMA trebuie să furnizeze autorităților de supraveghere orientări uh, generale privind punerea în aplicare a elementelor macroprudențiale existente deja în cadrul de reglementare. Cu toate acestea, cadrul de reglementare trebuie să fie întărit și mai mult și în acest sens recomandăm ca Comisia Europeană să vină cu noi propuneri um, legislative. Prima preocupare pornește de la faptul că instrumentele, um, setul de instrumente de gestionare a a fondurilor lichide diferă foarte mult în Uniunea Europeană. Asemenea, instrumente cum ar fi perioada de suspendare a răscumpărării sunt importante pentru că ajut, ajută managerii acestor fonduri să facă, part, să facă față unor perioade de criză. Nu dorim să impunem folosirea unor instrumente, însă dorim să ne asigurăm că același set de instrumente este disponibil în toate statele membre. În al doilea rând, Charles a identificat necesitatea de a consolida uh, cultura uh, uh, testelor de, rezisten, de, de rezistență, de a rezista fond, ce se, de a testa situația fondurilor lichide. Și recomandăm de asemenea ca um, activele fondurilor de tip deschis, care în mod natural sunt mai puțin lichide, ar trebui să um, demonstreze faptul că pot rămâne la fel de lichide și în alte condiții de piață. În al treilea rând, Înțelegem că există posibilitatea restrângerii uh, gradului de îndatorare pentru fondurile uh, de investiții alternative. Acest instrument totuși nu este uh, folosit suficient de mult. Drept urmare, am recomandat să ESMEI să uh, redacteze orientări generale în acest sens. Și, în fine, am ajuns la concluzia că lipsa unui cadru armonizat de raportare în statele membre, uh, în statele membre reprezintă un obstacol pentru monitorizarea OPCVM-urilor. CERS recomandă, dreptul mare Comisiei Europeană, să um, vină cu o propunere legislativă pentru crearea unui asemenea cadru european de raportare și recomandăm recom- recomandăm ca să se dea curs cât mai rapid acestei recomandări. Suntem dispuși să susținem autoritățile europene în um, legiuitorii europeni în procesul legislativ și vom continua să monitorizăm evoluțiile din sectorul um, fondurilor de investiții și discutat uh, de asemenea cea de-a treia ediție a monitorului sectorului bancar din umbră care va fi publicat în luna septembrie. În, în fine, permiteți-mi să spun că uh, a fost o mare plăcere pentru noi să spunem bun venit uh, doamnei Pervanș Bereș și domnului Burhal Balț la ultima reuniune a bordului general la CERS și sperăm că um, raportul comun al doamnei Beres și Balț își va duce contribuția la modificarea regulamentului care stă la temeiul funcționării CERS. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și dăm acum, dau cuvântul uh, celor doi raportori. Burhard Balț este primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră introductiv și eu aș dori să vă mulțumesc pentru că împreună cu Pervon și Perez, în urmă cu o săptămână și jumătate, într-o joi, am putut să particip la o ședință a CERS. A fost um, o, o vizită importantă pentru mine și prețuim de asemenea și prezența dumneavoastră aici în Comisia ECON. Uh, conduceți deja de 8 ani uh, Comitetul European de Risc uh, Sistemic, aveți calitatea de, de președinte CERS și președinte BCE. Vă revine în mod automat rolul de președinte CERS și sunt sigur că aveți o agendă încărcată și în calitate de președinte BCE. Eu cred că vă achitați foarte bine de acest mandat uh, mandat uh, uh, dublu, mai ales că există pericolul ca rolul tot mai puternic de monitorizare a BCE să devină mai puțin important. Modificarea regulamentului CERS este o ocazie foarte bună pentru a um, da o prioritate mai mare activității CERS. Am văzut în momentul în care am creat mecanismul unic de, uh, de supraveghere că există necesitatea uh, întăririi diferitelor autorități uh, de supraveghere europene, inclusiv CERS. Cred că și Comitetul European de Risc Sistemic a reflectat la cum uh, poate să funcționeze mai eficient pe viitor. Drept urmare, aș dori să vă întreb cum am putea să conferim un grad mai mare de vizibilitate CERS cum am putea să prezentăm mai bine activitatea acestui organism, nu doar în fața Parlamentului European, dar și în sectorul financiar și mai ales în fața cetățenilor de rând europeni. Mulțumesc, Pervan Șperes. Euh, merci, moi je vais pas euh, euh, revenir sur Mulțumesc. Nu am să revin uh, asupra vizitei pe care am putut să o facem săptămâna trecută împreună cu Burkhard Balz. În orice caz, în calitate de coraportor, mi se pare o contribuție uh, importantă și vă mulțumesc pentru posibilitatea acordată. Am uh, impresia că nu va fi o ocazie unică. Aș vrea să vă adresez o uh, întrebări în ceea ce privește două aspecte. Uh, în discursul nostru inițial nu ați folosit cuvântul cu B, deci faimosul Brexit. Din punct de vedere sistemic, cred că condițiile în care au loc uh, negocierile cu Regatul Unit chiar dacă nu avem de-a face cu o, o problemă monetară, uh, în orice caz uh, se poate ajunge la un impact asupra piețelor, un impact chiar sistemic. Ne puteți spune ceva despre asta? Iar apoi, în ceea ce privește un element pe care l-ați menționat în intervenția dumneavoastră, și anume riscul în ceea ce privește lichiditățile și uh, fondurile și fi, întreprinderile de investiții. În momentul de față negociem o legislație pe baza propunerii comisiei în ceea ce privește condițiile de reglementare și supraveghere ale acestor fonduri de investiții. Uh, iar unul dintre elemente este să știm în ce măsură se aplică uh, prevederile de la Basel. Și puteți să ne spuneți care sunt elementele principale care ar trebui să, eh, să fie incluse în această legislație, conform eh, din punctul nostru de vedere, ținând cont de riscul ce ține de lichidități și de faptul că eh, în continuare riscurile din acest sector nu sunt suficient de bine înțelese. Mulțumesc! Well, on, uh, <clears throat> on the first question I, I received... În ceea, ce privește, în ceea ce privește prima întrebare, trebuie să ne asigurăm că CERS se bucură de mai mare vizibilitate și pentru acest lucru nu trebuie să schimbăm structura de guvernanță. Trebuie să discutăm, să vedem care sunt inițiativele dorite de Parlamentul European și inițiativele respective apoi vor fi puse în aplicare foarte rapid. Dacă de exemplu, preocuparea este reprezentată de o expunere mai mare la piețele financiare, dispunem de multe canale pe care le putem folosi într-o sinergie cu alți membri ai uh, Consiliului General al uh, CERS. Deci, dacă problema este vizibilitatea, ar trebui să alegem calea cea mai directă, să listăm diferitele inițiative necesare pentru a răspundă preocupărilor uh, piețelor financiare sau preocupărilor pe care le are Parlamentul European sau preocupărilor pe care le au alte instituții și acest lucru poate fi rezolvat foarte ușor. Nu o să mă refer la alte propuneri de modificare a guvernanței în acest moment, însă vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări în acest sens. În ceea ce privește Brexit, Aș spune că depinde de modul în care va fi gestionată situația. La ultima reuniune ați văzut că am discutat uh, pentru prima dată Brexitul și am fost foarte precauți în abordarea acestui subiect pentru că știm că se discută în alte foruri și în mod sigur, în mod evident nu dorim să afectăm poziția celor care negociază. Dar discuția pe care am avut-o la reuniunea respectivă a fost una foarte constructivă, pentru că am demonstrat că putem să discutăm acest subiect fără a interveni în mandatul altor uh, actori. Și știți că s-a creat și un grup de lucru la nivel uh, tehnic împreună cu Banca Angliei pentru a identifica riscurile reprezentate de Brexit și de posibilitatea unui Brexit dur. Și în mod sigur, discutarea chestiunii reprezentate de Brexit se vor uh, înmulți în Comitetul European de Risc Sistemic în următoarele luni. Trecând la fond, de, totul depinde de cum va fi gestionat. Dacă este să examinăm impactul real asupra economiei al Brexitului, acest impact va fi lim- limitat. Ar trebui să fiu precaut la nivel agregat. În mod evident vor exista anumite părți ale Uniunii Europene care vor avea mai mult de suferit de pe urma acestui eveniment. Însă, pe termen scurt și la nivel agregat, impactul va fi unul limitat. Este dificil să înțelegem de pe acum care vor fi uh, consecințele financiare a unui proces uh, nu prea bine gestionat. Însă toate părțile implicate în negocierea Brexitului trebuie să se asigure că integritatea pieței unice este protejată Trebuie și că cele patru libertăți fundamentale sunt respectate, în același timp trebuie să ne asigurăm că în urma negocierilor nu apar riscuri pentru uh, stabilitatea financiară care ar dăuna tuturor uh, părților. Însă uh, pot să iau cuvântul în legătură cu Brexitul în fața Parlamentului European din punctul nostru de vedere, care ca parte neimplicată în aceste negocieri. M-ați uh, întrebat în legătură cu recomandările privind lichiditatea și um, efectul de levier pentru fondurile de investiții. Suntem uh, convinși că un set divers de instrumente de gestionare a lichidității în toate statele membre ar îmbunătăți capacitatea, fond, uh, uh capacitatea fondurilor, uh, managerilor de fonduri să facă față uh, Uh, presiunii uh, legate de uh, lichiditate. Riscurile ar trebui să fie atenuate și strategiile de investiții ar trebui să reflecte condițiile de pe piață. Deci, um, testele care de rezistență a fondurilor de, de, de lichiditate au un rol din acest punct de vedere și din punctul de vedere al efectului de levier orientări, orientări generale privind uh, evaluarea riscurilor legate de aceasta ar trebui să fie publicate pentru a înțelege care sunt uh, limitele efectului de uh, levier pentru fondurile de investiții alternative. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Notis Maria, Marias. Vă mulțumesc. Aș dori Domnule președinte, aș dori să mă refer la uh, uh, fondurile de asigurări și, uh, și la modul în care funcționează acestea. Știți că asigurările sunt foarte importante pentru buna funcționare a economiei, în ceea ce privește societățile de asigurări din Grecia. Acestea au fost uh, au avut, um, au avut pierderi uh, financiare de 12 miliarde de euro și au rămas 24 de miliarde de euro din pachetul de uh, 86 de miliarde de euro conferit. Nu ar putea fi folosite 14 miliarde de euro pentru a recapitaliza societățile de asigurări, așa cum am uh, recurs la fonduri pentru recapitalizarea băncilor, pentru că astfel am avea societăți de asigurări bine funcționale. Pensiile și pensiile nu vor fi reduse de la 1 ianuarie 2019, ceva ce s-a decis de, ultim, de Eurogrup. Și o ultimă, o ultimă întrebare. Guvernul, guvernul pretinde că uh, în contextul monitorizării consolidate, guvernul nu va putea, nu va fi obligat să implementeze reducerea uh, pensiilor de la 1 ianuarie 2019. Așa se întâmplă, așa interpreta și dumneavoastră decizia Eurogrupului. Guvernul, chiar dacă în uh, acțiunile anterioare s-a obligat să reducă pensiile de la 1 ianuarie 2019, credeți că guvernul va putea să nu taie totuși pensiile? Mulțumesc! domnul președinte. Uh, ar trebui să vă, ca întrebările dumneavoastră să se refere la subiectul acestei audieri, uh, Comitetul European de Risc Sistemic. Molly Scott Cato. În februarie 2016, CESL a sugerat un test de stres pentru bănci, fonduri de asigurări, Însă nu s-a discutat foarte mult de atunci această chestiune. Comisia a răspuns la întrebările Parlamentului, recunoscând și citez aici că testele prin stresul la carbon pot fi un element util în evaluarea stabilității instituțiilor financiare și a sistemelor financiare. La tot așa și raportul meu a primit sprijin și de la celelalte grupuri politice, cerând introducerea unor teste de stres pentru carbon, așa cum s-a cerut în 2015 pentru bănci și alți intermediari financiari, pentru a putea determina riscurile asociate cu acest tip de active. Întrucât nu pare să fie niciun entuziasm pentru revitalizarea acestei, acestor măsuri, ce planuri s-au făcut pentru ca să se efectueze și teste de rezistență la, de stres la carbon pentru băncile europene? Respect to the first two questions, frankly, it's as a... De fapt, sunt două întrebări, spune domnul Draghi. În primul rând, după cum am spus mai devreme, nu e decizia noastră. ce complică recursul la fonduri publice la, în recapitalizarea intermediarilor financiari privați este legislația din statele membre care reglementează ajutorul de stat. Nu e decizia noastră și nu putem să spunem multe despre asta. La fel și cu cealaltă întrebare, ceea ce privește tăierile de pensii și ce fac guvernele. Nu ține de noi, nu suntem participanți la acest dialog. E partea programului acordului între guvernele statelor membre și Comisia. Apoi, pe finanțarea durabilă. CERSUL a creat uh, o echipă care să elaboreze metodologia de analiza scenariilor care va crește capacitatea noastră analitică de a evalua riscul reprezentat de schimbări de climă. De aceea se preconizează măsuri de ecologizare a sistemului. Asta am făcut până acum. O să vedem concret care vor fi rezultatele anul viitor și atunci o să vă pot spune mai multe. Spuneți că se va formula o propunere anul viitor. Care e calendarul exact? Pentru că e, e componenta esențială. Înțeleg, va trebui să vedem uh, ce pregătește această echipă a CERSului și atunci vom putea spune mai multe. Mi se spune că suntem chiar la începutul exercițiului, n-a fost decât o întrunire până acum. Bernard Monu. Bună ziua, domnule președinte. În ceea ce privește riscul sistemic, m-aș referi la războiul comercial uh, declanșat de Statele Unite împotriva firmelor europene prin sancțiuni financiare unilaterale și lipsite orice temă juridic. Să ne uităm la BNP Paribas, o bancă franceză, care în mai 2014 a fost amendată cu 9 miliarde de dolari de Statele Unite pentru că au interpretat lucrurile în context extrateritorial într-o manieră exclusiv americană acest lucru se poate repeta oricând pe orice mare, mare bancă europeană, chiar mai bine capitalizată decât uh, BNP Paribas. Odată ce MRL nu a fost constituită, edisurile nu sunt câștigate, astfel de bănci vizate vor fi afectate grav și uh, uh, deponenții lor vor fi grav afectați. Asta va duce la o retrageri masive de capital din băncile europene. În februarie 2018, am văzut uh, cum uh, trezoreria americană a pus mâna pe o bancă letonă. Și firmele ruse sunt uh, afectate de dictatele americane. Produsul de aluminiu rusal, în aprilie trecut, din cauza unor sancțiuni arbitrare, a intrat în faliment, cu efecte pe piețele internaționale de capital. Autoritățile americane, în mod unilateral, decid să reanalizeze sancțiunile împotriva Iranului. Firmele europene riscă să fie pedepsite pentru infracțiuni inexistente. Comisia Europeană a spus că eventual băncile centrale ar trebui să ofere garanții uh, și să ofere acoperire băncilor și firmelor europene făcând direct plăți către Iran. Apoi, Uitați-vă la sancțiunile pe care le pregătește Statele Unite împotriva cinci mari firme uh, europene, care alături, una dintre ele, alături de Gazprom, participă la Nord Stream 2. Pentru că Nord Stream face concurență importurilor de gaze americane în Europa. să nu uităm ce s-a întâmplat când au dat uh, Enron și Wallcom faliment în 2002, atunci erați. Vă rog să respectați limitele de timp, spune domnul președinte. D- dacă v-ați depășit întrebarea mea, bun. Două întrebări. Nu, spune domnul președinte, atât a fost. Domnul Draghi vă răspunde. În etapa actuală, nu e un lucru pe care să fi discutat. Însă, clar e o problemă. Și dumneavoastră ați adus în discuție, într-adevăr, o, o problemă fundamentală. Dacă lucrurile vor uh, evolua într-o direcție care presupune generarea de riscuri la adresa stabilității financiare, atunci uh, CERSUL va trebui să analizeze situația, ce se poate face pentru a reduce sau elimina aceste riscuri. Îmi cer scuze, Matt Carthy. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Draghi. Și vă mulțumesc pentru uh, afirmațiile introductive. Uh, aș dori să-mi uh, manifest nemulțumirea vis-a-vis -vis de modul în care au fost uh, gestionate concluziile ombudsmanului vis-a-vis -vis de poziția domnului Draghi la G20 și cer să se pună capăt acestui conflict de interese, să părăsiți G30. Dumneavoastră, ca președinte al CERSului, puteți periclita piața irlandeză s-a creat în mod artificial o creștere de prețuri pe piața imobiliară din Irlanda. Când am uh, discutat această chestiune anul trecut, ați spus că soluția ține de măsuri locale politice. În cazul Irlandei, proiecte de construcții de locuințe sociale. Sunt de acord cu dumneavoastră. Acum, de la Comisie, de la FMI, de la OECD, S-au creat o serie de echipe care au concluzionat că o, un volum foarte mare de ipoteci vor deveni neperformante în condițiile actuale din cauza faptului că piața este supraîncălzită, a fost alimentată de fonduri private care doresc să obțină venituri pe piața imobiliară. Creșterea prețurilor din ultimele luni pare să confirmă această tendință. Prin urmare, cum vedeți impactul potențial al schimbării ratei dobânzilor în contextul ipotecilor din Irlanda? Și ce propunere ați avea pentru a dezamorsa această situație de pe piața imobiliară din Irlanda? Și apoi, CERSul va da un avertisment sau va formula un aviz uh, pentru Irlanda în legătură cu riscurile actuale? Barbara Kappel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, încă o întrebare în ceea ce privește Brexitul de ieri. Știm de la reuniunea guvernului britanic uh, la reședința de vară a doamnei prim-ministru uh, că se dorește un Brexit uh, în care libera circulație să fie menținută numai pentru bunuri, dar nu și pentru servicii, deci nu și pentru cele, și cele financiare. Dacă sunt eliminate serviciile financiare din piața internă, ce efect ar va estimați că va exista asupra uh, stabilității financiare pieței europene? Ce fel de efecte așteptați deci în acest uh, scenariu, iar apoi după ieșire, după Brexit, uh, Banca Angliei va, va avea un statut de observator la CERS? Thank you. For, uh, uh for first... Mulțumesc. La prima întrebare, Banca Centrală a Irlandei tocmai a crescut uh, de la 0 la 1% măsura de, de protecție contraciclică. Mm, în termen mai general, e o chestiune care se pune și în alte contexte. Uneori, eh, la nivel local, există aceste exacerbări pe piața imobiliară, dar nu e un fenomen general și la fel e situația și cu uh, imobiliarul comercial. Apoi, după analiza din 2016, CERSUL a dat avertismente către 8 țări unde îndatorarea pe plan ipotecar era la un nivel ridicat. Pentru sectorul imobiliar comercial, situația e chiar și mai problematică și fenomenul este mai amplu. Principala sursă de vulnerabilitate pe aceste piețe ține de goana după profit. Prețurile, prin urmare, au crescut și istoric vorbind, mai ales pe piețele principale și asta a generat uh, vulnerabilități în materie de reevaluare. Deși, bun, băncile sunt importante, dar și uh, instituțiile de creditare nebancare joacă un rol tot mai mare Așa că dacă ne uităm la importanța crescândă a finanțării transfrontaliere și a celei care nu vine din sectoarele bancare, e important să determinăm dacă nu ar fi oportun să introducem noi măsuri macroprudențiale și să limităm expunerea în acest sector. Asta am spus o repetate rânduri. Ar trebui să ne gândim la, ne gândim la instrumente macroprudențiale și pentru instituția de creditare care nu sunt bănci, pentru că ele practic desfășoară activități de genul celor desfășurate de băncile convenționale, fiind principali intermediari financiari din acest punct de vedere. Asta la prima întrebare. A doua întrebare, am să repet ceea ce, ce, ce am spus de multe ori, e prea devreme să putem face comentarii privind posibilități ipotetice. E clar că dacă integritatea pieței unice uh, se dorește a fi păstrată în funcție de acordul final, unele activități vor beneficia de pașaport, altele nu. Și asta e o consecință a tranzacțiilor actuale. Însă negocierea n-a intrat în ultima fază, așa că nu putem să vorbim pe baza nimic concret deocamdată. Banca Angliei ca observator uh, n-am discutat nici această chestiune.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 există și un risc uh, doar unilateral, care să fie cunoscut doar pe plan unilateral. Așa că întrebarea mea este, n-ar trebui să existe un nivel de expertiză mai larg, dincolo de nivelul băncilor centrale și oameni care se ocupă de uh, supervizarea financiară să fie și în CERS? Paul Tang? Mulțumesc. Cred că raportul dumneavoastră pentru 2016 e foarte popular în Parlament. Avem și noi un raport din proprie inițiativă pe finanțele durabile și acolo se face trimitere la ce a spus dumneavoastră și la fel în documentele în care Parlamentul a încercat să includă riscul sistemic în cadrul prudențial. Însă, pe de altă parte, când vă aud răspunzând la întrebări, se pare că ați uitat despre... Uitați-vă la ce a spus guvernatorul Carney în legătură cu problema acestor active. nu credeți că ar trebui lucrurile să fie duse mai departe, poate chiar de CER sau de Comisia Europeană? Cum rezolvăm problema acestor active depreciate? Odată, membrii cu drept de vot în CER sunt băncile naționale centrale, Banca Centrală Europeană cu doar 3 membri din 37, așa că nu noi dictăm ce se întâmplă acolo, suntem 3 din 37, apoi cei trei președinți ai Comitetului Științific Consultativ, președintele Comitetului Tehnic Consultativ și cele trei ESA. Deci sunt băncile centrale, dar nu numai. Da, vreau să spun că e o reprezentare diversă acolo. Dar mai e un considerent. La nivel național, 19 state membre au desemnat băncile centrale ca autoritatea național desemnată răspunzătoare de politica macroprudențială în sectorul bancar. În lumina acestor considerente și gândindu-ne că E importantă independența băncilor centrale. Băncile centrale sunt independente, sunt independente de guvern. Mai mult decât alte autorități naționale, deci una peste alta, structura cersului este satisfăcătoare. Cealaltă întrebare eh, nu mi-am dat seama că nu, nu, de fapt, nu dăm noi do- dovadă de dorința de a merge mai departe pe această cale. Și acum răspund doar din perspectiva cersului. Propunerea comisiei se corelează cu activități anterioare ale Comitetului Științific al CERSului și, după cum spuneam, am creat o echipă uh, care să analizeze posibila metodologie de analiză a scenariilor. Avem acest grup de lucru, ei elaborează metodologiile pe scenarii, o să vedem ce, ce ne oferă, dar dacă aveți alte sugestii vis-a-vis -vis de modul în care o instituție ca CERSUL, care analizează riscul, instrumentele macroprudențiale, uh, are reprezentare din partea acestor autorități. Dacă aveți alte sugestii, cu plăcere le auzim. Raportul, de exemplu, sugerează că va fi nevoie nu doar de o metodologie pentru testele de stres, ci și instrumentele de natură a eliminării riscul, de capital, limite de expunere. Parlamentul încearcă să includă asta în noile uh, regulamente, dar la comisie nu lucrurile nu se mișcă. Știți că CERSul nu are puterea de a impune așa ceva. În funcție de ce ne spune acest grup, o să putem eventual sugera ce instrumente ar putea fi utilizate. Însă trebuie să parcurgem toți pașii. Întâi metodologie, apoi vedem cum, că, care e situația, apoi sugerăm instrumentele spuneați uneori că legislativul se mișcă prea încet. Dumneavoastră puteți accelera puțin lucrurile. Dați dovadă de nerăbdare. Am să iau notă, iau notă de asta, spune domnul Draghi. Mulțumim foarte mult, domnule Draghi, pentru acest dialog. Putem încheia ședința, următoarea ședință, miercuri la ora 9. Vă mulțumesc! Grazie.